Bine. Allora, mi dispiace, siamo uh, un po'... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Îmi pare rău că încă trebuie să așteptăm pe ceilalți colegi care nu sunt la fel de punctuali, dar iată că începem, pentru că astăzi trebuie să nu irosim nici un minut. Îi um, urez bun venit lui Mohamed Al-Salek, și cred că din curtoazie față de acesta trebuie să începem. Știți că primul punct de pe ordine de zi este un schimb de vederi cu uh, reprezentantul Saharei Occidentale, făcându-se referire la evenimentele ce s-au petrecut recent acolo. Delegația pentru Maghreb se află alături de noi, reprezentată de domnul Panțeri, președintele acesteia, căruia îi urăm bun venit. Urăm bun venit și reprezentantului Palisario și, după cum bine știți, ministrul de afaceri externe marocan va lua și el cuvântul mai târziu pe același subiect la o reuniune care va avea loc între 11 și 11.45. Domnule Olsalec, Vă mulțumim pentru faptul că ați reușit să fiți astăzi alături de noi, astfel încât să avem acest schimb de vederi cu colegii noștri. După cum știți, săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind situația din Sahara Occidentală. Au fost făcute numeroase evaluări. Cred că este potrivit să avem oportunitatea de a schimba opinii în ceea ce privește noile evoluții din Sahara Occidentală, astfel încât toți cei implicați, adică Maroc, organizația dumneavoastră, colegii, să își aducă aportul. Avem puțin timp la dispoziție, însă, de vreme ce v-am cunoscut deja, pot să spun că sunteți un comunicator excelent. Sunt convins că în cele 10 minute alocate veți reuși să ne oferiți o imagine de ansamblu completă. Acestea fiind spuse, aveți cuvântul. Gracias, señor presidente. Buenos días. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Discursul meu va fi în spaniolă. Înțeleg că am interpretare în engleză. Din păcate, nu văd unde este persoana care ar trebui să distribuie textul. Oricum, doamnelor și domnilor, țin să spun că este o mare onoare să pot să mă adresez în fața acestei comisii parlamentare distinse. Am uh, venit aici din cauza presiunilor, uh, din cauza armistițiului din 1981, Și de atunci, iată, persistă un climat al fricii după ce au fost luate măsurile uh, de forțele marocane. Vedem ce se întâmplă exact în Sahara Occidentală. Vin în rândul dumneavoastră exprimând speranța că evenimentele recente devastatoare din Sahara Occidentală vor marca un punct de cotitură în istoria statului meu, în istoria poporului meu, astfel încât Uniunea Europeană să poată să-și manifeste angajamentul pentru găsirea unei soluții democratice. Astfel, poporul din țara occidentală va putea să-și determine propriul destin. Va fi un proces de autodeterminare similar cu ceea ce s-a întâmplat în Timorul de Est, în uh, Namibia. Totul va fi aliniat la dreptul internațional. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc sincer tuturor pentru, implica, pentru implicare. Știți că Sahara Occidentală este ultima colonie este, africană, este pe lista ONU a teritoriilor neautonome din 1963. Din 75, în 75 Spania a decis să părăsească teritoriul și Curtea Internațională de Justiție a confirmat lipsa de drepturi juridice, de prerogative juridice pentru această regiune. De aceea a fost nevoie să se inițieze un proces de autodeterminare. Curtea de Justiție, iată, a respins pretențiile Maroc Marocului față de acest teritoriu. În 1991, Consiliul de Securitate ONU a aprobat un plan pentru pace cu care au fost uh, de, cor, de acord Maroc și Frontul Polisario, astfel încât s-a ajuns la armistițiu și la organizarea unui referendum pentru autodeterminare. Acel referendum trebuia să aibă loc în 92. Iată că 20 de ani mai târziu acest referendum este încă pendinte și acum putem spune că marocanii au plasat obstacole în calea acestui demers pentru ca referendumul să nu fie organizat. Care este problema? Problema este că votanții... Problema nu este identificarea votanților, după cum a spus uh, Marocul, ci este o problemă de plebiscit. Permisul ONU pentru Sara Occidentală, într-un interviu pe CBS, a spus următoarele. Cu cât ne apropiam de momentul referendumului, cu atât, cu atât marocanii se începeau să se teamă. Așadar, Marocul pare să creadă că în timp comunitatea internațională va accepta ocupația ilegală a acestui teritoriu, dar iată că demonstrațiile uh, recente au arătat foarte clar care este situația. Niciun stat din lume nu va recunoaște suveranitatea Marocului față de Sahara Occidentală. Nimeni. Sahara Occidentală este membru cu drepturi de pline al, al Uniunii Africane, pe când Maroc, Marocul nu este. Așadar, stimați eurodeputați, Parlamentul European, adoptând moțiunea de rezoluție pe 25 noiembrie privind situația din Sahara Occidentală, a arătat încă o dată că își asumă rolul de conștiință, purtător al conștiinței democratice în regiune. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a face un apel acestei instituții democratice ca să deschidă un nou capitol ce să înceapă după 35 de ani lungi. Urată solicit să înceapă acest proces care să creeze un magreb pașnic și prosper, aproape de Europa. Așa cum comunitatea internațională a promis Saharei Occidentale în urmă cu 20 de ani, acesta ar fi un pas necesar pentru a realiza această viziune. Înțeleg, desigur, că reuniunea de astăzi se, este strâns legată de doleanțele noastre de a vedea ce s-a întâmplat la începutul noiembrie în Elaiun și de ce. Date fiind evenimentele din octombrie, familiile din Sahara Occidentală au început să își părăsească casele, să părăsească Al-Ayun pentru a trăi într-o tabără din afara acestui oraș. Au, uh, acțiunea a fost una pașnică, dar uh, la bază avea sentimente de frustrare și disperare din cauza situației economice, din cauza atitudinii discriminatorii față de acești oameni și din cauza marginalizării politice indusă de către regimul marocan, care tratează poporul saharean ca fiind cetățeni de mâna a doua în propria lor țară. Așadar, această frustrare s-a acumulat de-a lungul decenilor și a fost precipitată de faptul că foarte mulți oameni sunt separați de familiile lor. Majoritatea trăiesc în tabere de refugiați în sud-vestul Algeriei. Este foarte clar că există aproximativ 8.000 de corturi în această tabără de refugiați și există între 26 și 30 de mii de persoane în această tabără de lângă El Ayun. Al Ayun. Iată că în jurul taberei există forțe de securitate marocane care au impus foarte multe restricții refugiaților și au exclus prezența străină în tabără și în jurul acestei tabere. Iată că accesul uh, către acest, această tabără de către, pentru misiune de pace este împiedicat. Acest lucru se întâmplă încălcând mandatul oficial și acordurile semnate între ONU și Maroc. După ce forțele marocane au împușcat un adolescent de 14 ani și după ce au rănit alte cinci persoane, alți cinci adolescenți pe 24 octombrie, tensiunile au crescut rapid. Maroc s-a folosit de cea de-a treia rundă de discuții uh, între ONU, Frontul Polisario uh, și acest stat pentru a precipita uh, închiderea taberei uh, în octombrie. A fost foarte dificil să obținem informații credibile din cauza împiedicării libertății de mișcare în și în jurul acestei tabere de refugiați. Nu discut despre accesul personal, ci și despre accesul diplomaților, accesul ambasadorilor, accesul uh, trimișilor străini, ai membrilor Parlamentului, reprezentanților ONG-urilor toți cei care au dorit să pătrundă în această zonă și îl menționez aici pe Willy Meyer și pe, îi menționez și pe alți uh, prieteni uh, germani, francezi, spanioli, suedezi, toți aceștia nu au putut să-și îndeplinească misiunea pentru că accesul acestora nu a fost permis. Este o situație de-a dreptul ridicolă care pune sub semnul întrebării promisiunile Marocului se arată foarte clar prin diverse rapoarte că Maroc a, a făcut uh, apel la muniție pentru a-și impune doreanțele. Și iată că persistă riscul uh, de a sacrifica multe vieți omenești. Foarte multe persoane au fost rănite, multe persoane au dispărut pur și simplu un raport recent de la Human Rights Watch de pe 26 noiembrie menționează cum persoanele, anumite persoane au fost torturate, bătute, uh, demonstranții au fost uh, arestați. Tratamentul aplicat a fost unul inuman și chiar suspectăm un alt deces. Există în continuare atacuri ale regimului marocan asupra orașului al care încearcă acum să ascundă aceste atrocități. Doamnelor și domnilor, acest popor a fost neglijat de ani de zile. De asemenea, Marocul a abuzat foarte mult de acest popor și acum Uniunea Europeană are marea răspundere uh, de a sprijini acest popor. De asemenea, Spania a încercat să se spele uh, de pe mâini pur și simplu de acest popor, de răspunderea față de acest popor. La Consiliul de Securitate ONU s-a încercat împiedicarea oricăror negocieri de pace. Dar acum, iată că Uniunea Europeană, în sfârșit, are oportunitatea de a reiniția astăzi o nouă strategie de pace. Trebuie să ne asigurăm de faptul că acest referendum va fi organizat pentru poporul saharian, astfel încât la final să fie, ca rezultatul să fie independența promisă în 1991. Trebuie să Trebuie ca Franța să nu mai protejeze interesele Marocului, astfel încât la final să aibă loc o, sup o supervizare a ceea ce se întâmplă în Maroc, evident și din perspectiva drepturilor omului. Deocamdată nicio misiune de pace de, de, din lume nu este în situația de a nu avea informații concrete privind drepturile omului. Acest lucru se întâmplă încălcând dreptul internațional. Există și un acord ilegal în domeniul pescuitului semnat între Uniunea Europeană și Maroc, care vizează direct acest popor, astfel încât vasele europene pot pescui în apele Saharei Occidentale. Dacă Uniunea Europeană va renoi acest acord care, a expir, care va expira în februarie 2011, atunci Parlamentul acesta va trebui să fie un garant al uh, legii, un garant al uh, conștiinței europene, astfel încât să acest acord să nu mai fie, să nu fie resemnat, pentru că resursele acestea sunt uh, ale poporului saharian. Marocul nu trebuie să aibă pretenții în ceea ce privește exploatarea acelor ape, uh, utilizându-le în raport cu terțe state. Trebuie să putem beneficia de propriile noastre resurse. Domnule președinte, stimați eurodeputați, după cum uh, am uh, afirmat la ONU după atacurile de pe 15 noiembrie exercitate de Maroc, deja nu mai există o cale de întoarcere și totul trebuie să o meargă pe calea schimbării. În ciuda presiunilor manifestate asupra Parlamentului, în ciuda uh, încercărilor de a vă distrage atenția dumneavoastră, este foarte clar că vă preocupă ceea ce a făcut Maroc în această regiune. Acum, următorul pas este să fie pusă în aplicare o politică eficientă în ceea ce privește implementarea dreptului internațional în regiune. O astfel de politică ar influența poziția Uniunii Europene în ceea ce privește abordarea față de părți direct interesate în conflict. În al doilea rând, progresul din regiune depinde de respectarea drepturilor omului uh, uh, în uh, cadrul regiunii. Trebuie stipulat foarte clar că un acord de pace va fi cel mai mare premiu pentru toată lumea, pentru că vom avea un Magreb stabil, pașnic, prosper, în concordanță cu ceea ce dorește Uniunea Europeană de cealaltă parte a Mediteranei. Solicit ca pe viitor să avem un guvern independent, liber, pentru că aceasta este dorința poporului. Dorim să conlucrăm cu dumneavoastră activ în dezvoltarea unei arhitecturi regionale favorabile. Încă o dată, vă mulțumesc pentru șansa de a vorbi în fața acestei comisii parlamentare. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări și comentarii. La final, aș dori să spun că am adus și documentație, documentație care stă la dispoziția dumneavoastră. Mă mulțumesc. Mulțumim, domnule Old Salek. Domnul Salafranca, două minute. Senor președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a saluta pe reprezentantul Frontului Polisario, care, cu care ne întâlnim în această dimineață, într-adevăr. Iată, ne confruntăm cu un conflict care se desfășoară de peste 35 de ani și în care a avut loc o încălcare uh, Uh, a dreptului uh, internațional și a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU. Am uh, câteva întrebări pe care doresc să le adresez reprezentantului Frontului Polisario. Și, în primul rând, este vorba de evaluarea dumneavoastră privitoare la rezoluția adoptată de Parlamentul European autoritățile marocane se pare că au fost, eh, s-au grăbit, nu au fost eh, juste, nu au fost corecte și au fost părtinitoare. Apoi, eh, veștile și știrile care ne provin din mass media vorbesc despre încălcarea drepturilor omului și dumneavoastră ne-ați spus că vă temeți să nu fi, să nu fi intervenit, să nu fi apărut și alte omucideri. V-aș ruga să ne dați eh, date mai precise cu privire la numărul de persoane dispărute, deținute, încarcerate. Vreau să mai știu câți oameni, după părerea dumneavoastră, au fost eh, implicate în aceste acte. Și în al treilea rând, ați vorbit despre cadrul misiunilor ONU, ați dori ca mandatul lor să fie extins pentru a ști mai bine care este situația drepturilor omului și ați dori ca aceasta să fie uh, avizată de către Consiliul de Securitate al ONU. Ce șanse credeți că aveți pentru ca această cerere a dumneavoastră să devină o realitate? Ce părere aveți despre negocierile care au loc eh, sub egida uh, trimisului special al Secretarului Națiunilor Unite? Mulțumesc, domnule Salafranca. Și acum colegul Ianeț, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să încep prin a saluta pe reprezentantul frontului Polisario și să-i mulțumesc pentru informațiile pe care mi le-a transmis. Parlamentul uh, European, iată, uh, l-a invitat pe acest reprezentant ca să discutăm și ca să ne transmită aceste informații, lucru pe care îl găsesc într-adevăr remarcabil din punctul de vedere al inițiativelor parlamentare. Domnul Salafranca a spus uh, deja, iată, avem de-a face cu un litigiu, cu o confruntare care durează de peste 35 de ani Eh, este foarte greu să analizezi eh, și să distingi între ceea ce este ficțiune și ceea ce este realitate. Vreau totuși să observ că, începând din momentul în care dictatura generalului Franco, care era de altfel foarte bolnav, eh, în momentul în care regele Marocului a organizat acest, acest lucru pentru a încerca să precipite lucrurile, deci a cerut ca Spania să renunțe la administrarea Saharei Occidentale. În acel moment, Spania și-a pierdut uh, capacitatea de a se implica, de a face parte din acest proces de autodeterminare. Lucru care a fost recunoscut de altfel și, în fine, până la urmă, Spania s-a obișnuit cu această idee, ca să spunem așa. Am avut uh, un guvern democratic și eh, cele două părți uh, au susținut procesul de decolonizare care fusese mandatat de Națiunile Unite. Și, de altfel, o să continuăm să mergem pe această cale. Se spune că suntem pentru un Maghreb democratic, stabil și prosper. Dar Există, în primul rând, o șansă pentru poporul Saharei Occidentale, care trebuie să fie eh, susținut de Spania din punct de vedere al ajutorului umanitar, de exemplu, și al asistenței pentru dezvoltare. Și așa mai departe. Un al doilea efect negativ, o să mă opresc în câteva secunde, deci al doilea efect negativ se leagă de instabilitatea din această regiune a Magrebului. Algeria și Marocul Uh, se găsesc într-o uh, confruntare, uh, dar din nefericire Algeria nu participă niciodată la dezbatere. Președintele, vă rog foarte mult să respectați timpul care v-a fost alocat. Domnul Vangel, două minute. Današnjo izmenjavo mnen mislim da bo prispevala eh, tudi k umiritvi. Eh. Și eu cred că acest lucru, această ședință și ceea ce se petrece va contribui la realizarea unei discuții viitoare care, de care este nevoie pentru a găsi o soluție la problema Saharei Occidentale. Vreau să spun că rezoluția adoptată de Parlamentul European nu se datorează incidentelor la care am fost uh, martor, ci e vorba de un semn de recunoaștere din partea Parlamentului pentru un, uh, printr-un document care a fost susținut de toate grupurile politice ale Parlamentului European. Deci o recunoaștere a faptului că avem de-a face cu o chestiune uh, care ne tulbură pe toți și nu ne putem preface că nu ne pasă. Este vorba de respectarea dreptului internațional și uh, pentru că, într-adevăr, au fost încălcate drepturile omului. Da, sunt oarecum surprins de reacția Marocului și, în special, de reacția publicului marocan, care a protestat în mod public împotriva rezoluției Parlamentului European. Asta nu este o reacție democratică și nu este bine că s-au făcut anumite declarații uh, din partea politicienilor spanioli. Cred că asta uh, este într-adevăr inacceptabil. Vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care o acordați Parlamentului European și cred că Parlamentul, prin această rezoluție, a transmis un mesaj Uniunii Europene astfel, eh, pentru ca ea să se implice mai mult în găsirea unei soluții pentru Sahara Occidentală, care trebuie să aibă dreptul la autodeterminare, așa cum au toate celelalte națiuni. Mulțumesc! Mulțumesc și acum eh, domnul Romeva două minute. Mulțumesc. Doresc în primul rând să salut și eu eh, pe reprezentantul frontului Polisario ne bucurăm foarte mult, cred că este un succes faptul că vă aflați aici printre noi, ar fi fost păcat să nu vă invităm. Pe de altă parte, doresc să salut toate gesturile pe care frontul pe care reprezentați l-a făcut de-a lungul vremii pentru a încerca să rezolve acest, să soluționeze acest conflict din Sahara Occidentală, lucru care trebuie recunoscut. Eh, e bine, eh, toate partidele politice și-au asumat eh, răspunderea, adevărat că unele cu mai multe vigoare uh, decât altele. Uh, și mă refer aici la poporul din Sahara Occidentală, de fapt. Eu nu am uh, văzut ce face partea marocană, dar, în ceea ce privește rezoluția Parlamentului, campania de dezinformare și de manipulare care a avut loc pentru a goli conținutul rezoluției de sensul său este cu adevărat lamentabilă. Și cred că această rezoluție este, să spun, în avantajul anumitor interese. Mă gândesc la Comisia uh, pentru Pescuit, unde am dezbătut acordul dintre Uniunea Europeană și Maroc cu privire la liberalizarea produselor pescărești și agricole. Vreau să vă spun că petiția oficială pe care am înaintat-o arată foarte clar că este nevoie de verificarea dreptului Marocului de a folosi resursele Saharei Occidentale. Ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, eu cred că nu are acest drept. Uh, și atunci acest racord ar trebui revizuit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Romeva. Și acum, domnule Meier, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc în primul rând Ministrului eh, Republicii Democratice eh, a eh, poporului Sarawi și a reprezentantului frontului. Ne-am auzit despre aceste incidente, mă scuzați, care au avut loc în orașul Alaiun, care forțele respective au pătruns acolo în anumite instituții Um, și aș vrea uh, să ne spuneți dacă este într-adevăr așa sau nu, deci să confirmați sau să informați. Uh, vă asigur de întreaga solidaritate și susținere a grupului parlamentar pe care îl uh, reprezint, pentru că um, admirăm poporul dumneavoastră de multă vreme care, iată, duce o rezistență de zeci de ani vis-a-vis -vis de această forță de ocupație ilegală. Am însă o întrebare în cadrul negocierilor. Cum se face că o întrebare atât de simplă legată de respectarea dreptului internațional, nu, iată, nu suntem în măsură să realizăm acest lucru. Apoi, autoritățile spaniole Uh, un guvern, unul după altul, renunță la responsabilitățile care i-ar reveni în legătură cu gestionarea procesului de decolonizare. Uh, acordurile de la Madrid nu sunt legale, așa s-a spus la Națiunile Unite. Uh, ei bine, atunci trebuie ca această responsabilitate ar, să, ar trebui să fie transferată unui alt stat. Ce părere aveți așadar de rolul pe care îl joacă guvernul spaniol în acest uh, conflict, chiar dacă renunță la gestionarea acestui proces? Evident că în uh, rezoluție uh, se arată faptul că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai important, lucru pe care, de fapt, îl cere și doamna Ashton în documentul său. Uh, Mulțumesc, uh, domnule Meier, și acum dau cuvântul uh, domnului Ulsalec pentru 5 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dacă ne uităm la contextul politic observăm un exemplu clar de nedreptate, de injustiție, pentru că pur și simplu poporul Sarawi dorește să participe la un vot democratic. E uimitor că în lumea în care trăim astăzi, asistăm la o astfel de complicitate. Anumite capitale unor state sunt complice la ceea ce se întâmplă. În Sahara Occidentală și în El Ayun, unde s-au întâmplat aceste evenimente, ne aflăm la doar 20 de minute de Las Palmas din Gran Canaria. Deci suntem foarte, foarte aproape de teritoriul european, chiar și de Tanger. Doar 14 mile despart Tangerul de Algeciras și Gibraltar. Suntem foarte aproape de frontiera europeană. Există un acord între Maroc și frontul Polisario și acest front, frontul Polisario, a făcut o serie de concesii pentru a se putea semna acest acord în 1991. Există acolo și o misiune a Națiunilor Unite, cu misiunea de a organiza un referendum, însă asta nu s-a întâmplat încă, pur și simplu pentru că Marocul nu își dorește acest referendum. Până în 1999, fostul rege nu a spus că nu va fi un referendum, însă s-au băgat sistematic bețe în roate și mii de, între timp, mii de marocani au fost uh, transferați în zonele ocupate, tocmai pentru a putea lua parte la acest referendum când acesta avea să fie organizat. Să guvernul actual spune că nu vor organiza referendumul în ciuda acordului existent. Deci vedem, domnule președinte, o mare contradicție între ceea ce se întâmplă în Sahara și ceea ce se întâmplă în sudul Sudanului în ziua de astăzi, unde Uniunea Europeană și comunitatea europeană uh, doresc încheierea unor acorduri între guvernul sudanez și guvernul sud-sudanez și doresc ca aceste acorduri să fie puse în aplicare la timp. Însă, uitați, au trecut 20 de ani de la adoptarea rezoluției în Consiliul de Securitate și încă o serie de membri ai Consiliului spun dacă Marocul nu vrea să organizeze acest referendum, nu o să-l facem. De acest, de această declarație a fost făcută de anumiți membri ai Consiliului de Securitate. Noi suntem o țară mică și dorim să trăim în pace și dorim ca Uniunea Europeană să ajute ca această zonă să-și recâștige stabilitatea. Există o singură țară magrebiană care nu recunoaște nu-și recunoaște frontiera cu vecinii. Marocul. Și în acest context, acest, această țară încă are revendicări la adresa unor state ca Mauritania și Mali, dorește teritoriile acestora. Deci nici măcar nu recunoaște frontierele propriilor vecini. Astfel nu va fi niciodată pace. Deci care sunt perspectivele de viitor? putea exista o comisie internațională de anchetă care să arunce lumină asupra situației din teritoriile vizate. Dar Marocul expulzează pe toată lumea. Și ca să revin la întrebarea pusă de stimații parlamentari, care este numărul victimelor astăzi după asasinatele din El Ayun. Ei bine, noi nu avem nimic de ascuns. Vreau să spun ce s-a întâmplat. Imaginați-vă că e o tabără în care trăiesc 20-30 de mii de civili. Este șase dimineața în acea tabără de refugiați. și zeci de mii de soldați marocani, jandarmi și forțe auxiliare dau navală. Oamenii civili au început să fură spre El Ayun și în decursul acelor patru zile de haos, mulți au dispărut. Nu știm dacă sunt morți sau dacă sunt în viață. Nimeni nu poate să spună asta. Au fost ziariști care au petrecut trei zile la ele unde au fost expulzați și delegația Human Rights Watch au fost acolo și au făcut câteva vizite, dar nici măcar aceștia nu au o imagine de ansamblu. Nu pot să ne spună ce s-a întâmplat pentru că Marocul dorește să ascundă aceste crime împotriva poporului saharian. E o stare de asediu acolo. Națiunile Unite încă văd Spania ca țara responsabilă, care are încă autoritate în, în uh, zona respectivă. Spania nu poate să spună, ne-am plecat de acolo în 76, nu mai avem nicio răspundere. În ochii Națiunilor Unite, Spania are încă datoria morală și inclusiv juridică de a duce la bun sfârșit acest popor, la realizarea autodeterminării pentru poporul sud-saharian. După cum s-a spus deja, chiar ieri, forțele marocane au intrat în școli din Asmara și El Ayun, au bătut copiii de acolo, au distrus totul. Este o purificare etnică ceea ce se întâmplă în prezent, o izolare a Saharei Occidentale. Și sigur nu mai am mult timp la dispoziție, însă aș dori să vă atrag atenția, domnule președinte, să vă atrag atenția asupra nevoii ca Uniunea Europeană să joace un rol mai activ. Trebuie să desemnați un trimis special al Uniunii Europene în zona respectivă. Asta ar fi o contribuție directă și ar ajuta la încheierea conflictului. Vrem să se transmită un mesaj politic puternic Maroca, Marocului și ar fi, asta ar fi în interesul acestei țări înseși. Pentru că astfel, dacă se ajunge la un sfârșit al acestui conflict printr-o rezoluție democratică care să eh, permită poporului să se bucure de dreptul său la autodeterminare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Va trebui să reduc timpul de vorbire la un minut pentru următorii intervenienți. Vă mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc reprezentantului fondului Polizario pentru că ne-a prezentat propria perspectivă asupra situației. Două întrebări. De ce nu s-a putut uh, uh, desfința acea tabără de refugiați în mod pașnic? Ce s-a întâmplat acolo? Și vă referați la unii oameni care au dispărut. Aș dori să vă întreb au existat cumva și pierderi din partea forțelor marocane. Și cum vedeți viitorul discuțiilor de la New York, care se desfășoară sub egida Națiunilor Unite, dat fiind contextul tensionat actual? Mulțumesc, domnule Milan Mon. Doamna Parmieu, un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Regret că ministrul afacerilor externe din Algeria nu a răspuns favorabil la propunerea dumneavoastră, pentru că consider că dacă am fi avut și un reprezentant algerian aici, nu doar un reprezentant al fondului Polisario, ne a fi ajutat foarte, foarte mult să ajungem la o concluzie privind această situație mai mult decât delicată din Sahara. Eu am fost, nu, recent la Ayun și n-am văzut acolo ceea ce mi-a spus astăzi reprezentantul fontului Polisario. N-am putut să merg în tabăra din Tinduf și aș dori să-mi spuneți de ce astăzi nu există posibilitatea de a face un recensământ precis al locuitorilor acestei tabere de la Tinduf. Cred, de asemenea, că ar trebui să primim o serie de răspunsuri care să ne arate de ce nu a existat posibilitatea de a continua vizitele de familie în, în cadrul unui program umanitar. Am auzit ieri seară că Mustafa Salma a fost expulzat în Mauritania de frontul Polisario. Sunt uimit de această expulzare care, din punct de vedere juridic și umanitar, nu îmi pare să corespundă Convenției de la Geneva. Domnule Parnier, ministrul algerian al afacerilor externe a spus că nu poate veni. Noi l-am rugat să vină, dar dânsul avea alte obligații. Ceea ce privește atacul de care s-a vorbit aici, cred că o delegație parlamentară ar trebui să meargă la El Ayun pentru că dacă alții n-au putut să meargă, o delegație parlamentară europeană sigur ar putea vizita acest, acest loc, El Ayun, și să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Marocul trebuie să ne spună ce s-a întâmplat cu deținuții, uh, care au fost numărul victimelor, al răniților și așa mai departe. Nu putem ca în Uniunea Europeană să continuăm să ignorăm ceea ce se întâmplă în Sahara Occidentală. E vorba de o situație care are, se leagă de drepturile omului, de refuzul de a garanta autodeterminarea. Și nu vorbesc aici de avuția minerală a Saharei Occidentale ca punct de interes și de resursele de care trebuie să beneficieze această populație. Însă, gândiți-vă că și Marocul ar avea de câștigat. Există și rezerve de petrol și în lipsa unei sinergii uh, regionale nimeni nu câștigă este o pepinieră, în schimb, pentru terorism. Dacă continuăm să ignorăm ce se întâmplă în Sahara de Vest, ar putea să ne pomenim cu, un, cu, cu probleme serioase. Gândiți-vă la exemplul pozitiv reprezentat de Timorul de Est, anterior ocupat de Indonezia. Vă rog să vă respectați minutul alocat pentru că suntem deja în întârziere. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Uțeleg, pentru că ați venit. Într-adevăr, situația este complexă. Nu putem să avem o poziție clară de o parte sau alta. Se pare că în materie de victime au fost și marocani acolo și aș vrea să aflu mai multe. Nu înțeleg nimic ce zice. În ceea ce privește uh, drepturile la dreptul la autodeterminare. Puteți accepta și alte metode, alte voturi decât prin referendum? Uh, sau credeți că acest lucru ar fi imposibil? Și dacă da, uh, care sunt uh, voturile sau vocile care trebuie să se exprime în acest sens? Și având în vedere că ați afirmat faptul că, că sunteți sunteți eh, pentru un Maghreb pacific și prosper. Deci, în acest context, vă adresez această întrebare cu privire la căile eh, de autodeterminare în cazul în care referendumul nu ar fi posibil. Mulțumesc. Gli interventi, l'onorevole Panzeri. Ultimul vorbitor, eh, domnul Panzeri, reprezentant al delegației pentru Maroc. Mulțumesc. Este important să avem astăzi cu noi un reprezentant al Frontului Polisario. Rezoluția noastră subliniază ceea ce a făcut până acum Parlamentul pentru a se realiza o anumită convergență și o concluzie a unui conflict vechi. Ne-am condamnat evenimentele de acolo și am spus că e nevoie ca toate părțile interesate să desfășoare o investigație, să afle exact ce s-a întâmplat și să se colaboreze spre găsirea unei soluții, implicând inclusiv Națiunile Unite. Națiunile Unite, în opinia noastră, trebuie să fie un protagonist în acest demers. Sigur, există probleme pentru poporul Sarawi, și sunt probleme ridicate de utilizarea echilibrată a resurselor din zonă și Uniunea Europeană poate contribui la realizarea unui dialog pozitiv. Aș dori să aud ce aveți de spus în acest sens, pentru că în contextul actual ar fi o serie de precondiții care ar trebui îndeplinite înainte de a se putea ajunge la un rezultat. În primul rând, trebuie să privim situația în context regional. Și subiect, tema algeriană nu poate fi scăpată din vedere. Un al doilea aspect ar fi stoparea activităților unilaterale și provocărilor din orice direcție. Și acest lucru nu trebuie de asemenea scăpat din vedere. Și ultimul rând, consider că Parlamentul European trebuie să trimită o delegație în zona respectivă și l-aș ruga pe domnul președinte să se gândească la acest aspect, pentru că trebuie să facem o vizită și să purtăm acolo discuții la fața locului o delegație total lipsită de prejudecăți, o delegație care misiune să fie pur și simplu aflarea adevărului. Pentru că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important în rezolvarea acestui conflict. Vă mulțumesc, domnule Panțeri. Avem acum 5 minute pentru răspunsuri și v-aș ruga dacă se poate să le respectați, pentru că suntem în întârziere să fie... Mulțumesc. M-ați întrebat de ce a fost distrusă tabăra de refugiați. Păi, tocmai asta este problema. Au avut loc uh, demonstrații pașnice. Au durat mai bine de o lună. Și s-a negociat împreună cu Marocul ca după o lună Și, mă scuzați, în cele din urmă, iată că Marocul, după o lună de demonstrații pașnice, a declarat că demonstrații sunt, demonstranții sunt infractori. După um, o lună de negocieri, aceștia au fost aduși, aduși în fața unui tribunal militar. Inițial, media a prezentat uh, negocierile ca fiind negocieri între frați, Uh, dar iată că de la o zi la alta, versiunea Marocului se schimbă complet și abordarea Marocului se schimbă complet. Referitor la negocieri, nu se negociază nimic cu Marocul pentru că marocanii nu doresc să negocieze, ei vor să aibă o atitudine autoritară. Propunerea a fost acceptată din 2003 de Frontul Polisario ca fiind o opțiune. Uh, a fost prezentat un plan de acțiune pentru pace în fața Consiliului ONU, iar Fondul Polisario a acceptat acest lucru. Um, autonomia poate fi acceptată ca opțiune, dar nu sub dictatură marocană. Mm, atitudinea Marocului este similară cu următoarea situație. Să se spună Sudanului de Sud că la referendum pot să voteze uh, pentru sau împotriva apartenenței la o parte a Sudanului. Este imposibil așa ceva. Iată, după atâția ani de război, referendumul este prevăzut să uh, arate dacă Sahara Occidentală se decide pentru autonomie sau nu. Vrem un dialog. Vrem să facem ceea ce dorește și ONU să facem. Unii însă, iată că apără poziția Marocului indiferent de situație. Am studiat în Franța. Am studiat la universități uh, franceze și respect Uh, acest popor, de aceea voi continua în franceză. Dacă s-ar cere ministrului algerian să fie prezent uh, aici, atunci am uh, cere și doamnei Henry Meliot să fie și ea prezent aici. Și vă spun sincer, Algeria a susținut întotdeauna frontul polisario și nu ascunde, nu ascunde acest lucru, așa cum a făcut cu toate mișcările de eliberare. A susținut poporul palestinian și continuă să îl susțină. Algeria, așadar, are frontieră cu Marocul și cu Sahara Occidentală. E ca și cum Franța nu ar accepta o țară învecinată, o țară vecină, care eh, ocupă o altă țară. Deci este în interesul strategic al Algeriei eh, să, eh, ca drepturile omului și problema autodeterminării să fie rezolvate. De ce nu s-a făcut recensământul de către de către Nasser? S-a făcut. Marocul dacă uh, nu dorește ca un lucru să se petreacă, să se petreacă blochează uh, procesul respectiv și există un acord cu privire la vizitele în Maroc care a fost complet uh, blocat. Apoi, în legătură cu polițistul respectiv, un ofițer de poliție care s-a dus în Maroc, conform dreptului său, dar serviciile marocane au l-au uh, pus în închisoare. Și asta nu pentru că a declarat că este pentru uh, autonomie, nu avem niciun fel de problemă cu această opțiune a autonomiei, ci pentru faptul că este polițist. Deci, uh, să zicem, un polițist francez care se duce într-o țară dușmană, ei bine, acolo poate fi considerat că uh, Uh, nu și-a îndeplinit uh, sarcinile sale și poate fi încarcerat în acest sens. Familia sa uh, nu vrea să plece cu, cu el. Dacă vi s-ar întâmpla așa, dacă ar vrea să plece cu dumneavoastră, de exemplu, ca să faceți o vizită, puteți veni oricând împreună cu familia, sunteți cu toții bineveniți. Deci noi nu avem aceeași uh, uh, atitudine. Toți eurodeputații sunt bineveniți și dorim să viziteze uh, taberele de refugiați, dar am dorit ca Parlamentul European să facă o delegație și să vină astăzi, astăzi chiar, în taberele de refugiați de la Alaiun și să constatați uh, dumneavoastră, să uh, Uh, să veniți acolo, să vedeți cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă. În legătură cu Ah, dar mă scuzați, președintele mi-atrage atenția că trebuie să-mi uh, să închei uh, discursul. Doresc să felicit Portugalia și îi spun și domnului Anies că îi mulțumesc pentru că Portugalia și-a asumat responsabilitățile. Dorim foarte mult ca Spania să spună sus și tare că dorește ca acest, acest referendum să fie organizat cât mai curând cu putință, pentru că este singura soluție. O, stimată doamnă, m-a pus întrebarea dacă referendumul nu a fost organizat, ce putem face, care este altă cale. Dar să vă spun o isterioară. Marocul a propus autonomia și a zis o să supunem la vot. Deci, pe de o altă parte, pe de o parte spune că referendumul e, de, e depășit și nu poate fi organizat și pe de altă parte spune o să votăm dacă da sau nu. Deci o contradicție, iată, uh, populația din această zonă a Saharei Occidentale uh, nu are sau îi se refuză dreptul său democratic de a uh, la autodeterminare. Această, uh, acest teritoriu este mai mare decât uh, multe țări din punct de vedere democratic și geografic. Este mai mare decât multe țări din lumea arabă, din insulele Caraibe sau din alte regiuni ale lumii și chiar din Europa. Deci, sigur, pentru unii e bine să fie mari sau să fie mici, pentru alții din potrivă. Deci, marocanii și referendumul Ah, dar uh, domnul președinte îmi spune că trebuie să mă opresc, așa că mă opresc. Nu ci sia stato il tempo di sviluppare. Îmi pare rău că nu am avut timp să intrăm în detaliu pe toate aceste subiecte. După cum știți, am organizat această reuniune astăzi cu dumneavoastră și cu ministrul de afaceri externe marocan. Dar avem și alte angajamente care ne împiedică să avem un schimb de opinii amplu. Colegii au făcut remarci interesante și cu siguranță a fost foarte utilă pentru noi această întrevedere. Vă dorim mult succes. Vom continua mai târziu și cu discuția cu omologul dumneavoastră. Gracias.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 Bene, grazie per uh, la velocità con cui lascerete il... Mulțumesc pentru faptul că v-ați mișcat cu toții atât de repede, în așa fel încât să continuăm cu lucrările noastre. Dar iată că și de această dată timpul nostru este limitat. Avem acum alături de noi Comisia și delegați, Delegația pentru Relațiile cu Irak. Colegul Stevenson este rugat să vină în față la prezidiu. l avem pe trimisul special al ONU, prezentul special al secretarului general ONU pentru Irak, domnul Ad Melkert. Este foarte bine că domnia sa este aici, date fiind evoluțiile din Irak din ultimul timp. Iată, în urmă cu patru zile, președintele Talabani l-a numit pe premierul al-Maliki pentru ca acesta să alcătuiască guvernul. Președintele Parlamentului, Aliat Alalawi, uh, este... Aliat Alalawi este acum președintele Parlamentului, așadar uh, acesta este acum cadrul instituțional al uh, statului Irak și, sigur, suntem optimiști în ceea ce privește construcția irakiană, deși avem anumite rezerve în continuare. Au trecut 9 luni a avut loc o blocadă a alegerilor, dar iată acum alegerile au avut loc și sperăm cu toții ca Irakul să dea dovadă de o mai multă stabilitate, pentru că acest stat a suferit mult în trecut. Stabilizarea Irakului va rămâne o prioritate pentru comunitatea internațională. Retragerea forțelor armate americane este prevăzută pentru vară și sperăm că prin această retragere să nu se iște probleme pentru forțele instituționale irachiene care și așa au uh, probleme foarte mari în ceea ce privește chestiunile politice, dar și chestiunile sociale, economice și așa mai departe. Uh, știți, Uniunea Europeană s-a angajat foarte mult printr-o serie de programe și vă reamintesc că în anul 2003 Uniunea a investit uh, mai bine de un miliard de euro în proiecte, în scopuri umanitare și uh, de reconstrucție și de dezvoltare. Uniunea Europeană recent a încheiat un acord de parteneriat și cooperare cu guvernul irachian, iar Parlamentul European s-a angajat oficial uh, în procedura uh, pentru Irak. Domnul Mauro este raportor. Înainte de a vă da cuvântul domnule Melker și înainte de a urmări cu interes prezentarea dumneavoastră, doresc să mă exprim în numele tuturor colegilor mei și să mă refer la personalul uh, ONU și personalul UE din Irak, pentru că aș vrea să le mulțumesc celor care lucrează din greu pentru poporul irachian. Domnule Melker, dacă puteți să vă rezumați, vă rog, la 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte adresate. Mulțumesc tuturor colegilor mei care încă lucrează în circunstanțe dificile în Irak. Iată, avem în Irak o situație uh, a progresului treptat. Desigur, există și pași înapoi din când în când, dar cu toate acestea, Irak a ajuns acum într-un stadiu foarte important al evoluției sale. Este un privilegiu pentru mine să pot să mă exprim astăzi în fața dumneavoastră, să vă ofer câteva informații concrete referitor la ceea ce se întâmplă în Irak. Este extrem de important faptul că Uniunea Europeană prin intermediul statelor membre, rămâne profund angajată în procesul de reconstrucție iracheană și în procesul de revenire la normal în cadrul comunității internaționale. Sigur, se promovează integrarea în regiune, se promovează de asemenea interacțiunea între Europa și acea zonă foarte importantă a lumii. Permiteți-mi să încep prin a face câteva observații referitoare la mm, progresul politic care a marcat anul în curs. Totul a început în urmă cu un an prin adoptarea legii electorale. S-a întâmplat acest lucru după un proces greoi, îndelungat. În cele din urmă s-a ajuns la un consens în ceea ce privește legea electorală și a fost un moment foarte important, pentru că legea electorală, iată, a oferit posibilitatea de a organiza tranziția de la un guvern ales la un altul, o situație diferită cu cea din urmă cu patru ani, când nu a existat o implicare directă Uh, de partea americanilor. Iată un prim pas către un proces politic suveran în Irak. Acest lucru a arătat cât de important a fost adoptarea legii electorale. În consecință, a avut loc o campanie electorală mult mai deschisă. Sigur, au uh, fost notate mai multe incidente, dar acestea nu au afectat la, în fond uh, ceea ce s-a întâmplat uh, la ziua alegerilor 62-63% partidată de participare. Iată, majoritatea cetățenilor au putut vota. Mai apoi a urmat numărarea voturilor. Aceasta, acest proces a durat destul de mult s-a bazat pe un uh, proces care să se soldeze cu un rezultat credibil. Uh, rezultatul uh, a fost însă pus sub semnul întrebării și a avut loc o renumărare a voturilor, prin urmare rezultatul final a putut fi declarat doar la finele lunii mai. E bine, din acel moment a început un proces îndelungat de formare a guvernului. Iată, iată un proces fără precedent în istoria Irakului, un proces pe deplin suveran, un proces organizat de către și prin uh, marile mm, blocuri alese în Parlament. După cum am spus, acest proces nu a fost pe deplin finalizat, deși mi se pare că ne apropiem de final, însă sunt foarte precaut pentru că nu se știe cum vor evolua lucrurile, dar ne așteptăm ca procesul să fie finalizat și ne așteptăm ca domnul Maliki, prim-ministrul actual, care a fost rugat de președintele Talabani să formeze guvernul, să rămână în continuare prim-ministru. Au loc negocieri la ora actuală. Pe de o parte se referă la câteva chestiuni pendinte care fac parte dintr-o agendă la care sunt implicate toate părțile interesate și care negociază la o masă rotundă de la începutul lunii noiembrie. De cealaltă parte, are loc selecția candidaților pentru diferitele ministere. Multă lume se întreabă de ce a durat atât de mult pentru evoluția internă irachiană, iată, a continua cu agenda reconstrucției a reprezentat un impediment. Discutăm despre crearea bazei economice, despre lupta împotriva sărăciei. Iată, sunt priorități care nu au fost puse în aplicare în trecut, deci uh, au presupus foarte multe resurse. Dar să nu uităm că nu există precedent, precedent pentru acest tip de tranziție guvernamentală. În baza acestor evoluții, cred că realizarea supremă este aceea că toate partidele s-au înscris în procesul constituțional, pentru a se asigura de faptul că într-adevăr va exista un nou guvern. Există speculații cu privire la diferențele ce vor uh, putea fi semnalate între noul guvern și fostul guvern, asta în special prin prisma faptului că există o continuitate la nivelul pozițiilor ocupate și pozițiilor ce vor fi ocupate, Consider însă că balanța puterii va, fi, va înclina diferit în ceea ce privește uh, prominența forțelor. A fost, uh, au existat evoluții diferite în acest sens. Și acum cred că Consiliul Reprezentanților Parlamentului va juca un rol mult mai important în interacțiunea cu guvernul. Va fi creat și un Consiliu Național pentru Politici Înalte. Nu s-au discutat încă detaliile despre acesta, dar va, acesta va aduce la oaltă marile forțe politice. Acesta va uh, juca un rol mai important la nivelul uh, uh, evaluărilor, verificărilor dar, după cum v-am spus, încă suntem în expectativă și se fac foarte multe speculații, de aceea nu se știe care va fi rezultatul exact al acestui proces. Referitor la noul guvern și acordurile în acest sens, există îngrijorări în ceea ce privește securitatea din țară. Sigur, aceasta s-a îmbunătățit uh, considerabil față de perioada 2006-2007 și o parte din 2008, acea perioadă întunecată, dar numărul incidentelor și numărul persoanelor ucise sau rănite în medie în 2010 nu s-a schimbat dramatic comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009. Și acest fapt este în continuare îngrijorător. Mulți observatori însă au remarcat abilitatea forțelor uh, irachiene, abilitate care a luat amploare și acest lucru reprezintă o bună bază de pregătire pentru orice situație ce se va isca pe parcursul lui 2011. Potrivit așteptărilor și potrivit acordurilor bilaterale între Irak și SUA, forțelor, forțele SUA vor părăsi teritoriul irachian în decursul anului următor. Ne îngrijorează privitor la situație îngrijorat privitor la securitate, chestiunea minorităților, în special chestiunea minorității creștine din Minoar și Bagdad. Am văzut că Acum, la instituțiile europene, a fost atrasă atenția asupra situației dificile a minorităților de acest fel. Încercăm să găsim metode prin care, împreună cu irachenii să intervenim pentru a-i proteja pe aceștia cât mai bine. Este încurajator faptul că Consiliul Irachian al reprezentanților a abordat chestiunea protecției minorităților recent și cu siguranță vom uh, continua colaborarea cu acest Consiliu pentru a îmbunătăți situația minorităților și a reprezentanților minorităților. În ceea ce privește impactul enorm a tot ceea ce s-a întâmplat din 2003 încoace în Irak, e bine, Trebuie să știți că Irak înregistrează mari probleme în ceea ce privește creșterea economică, investițiile străine, investițiile interne și combaterea sărăciei. Discutăm despre 25% din populație care trește sub limita sărăciei. Nu o să intru acum în detalii, dar cu toții sperăm că situația uh, de securitate favorabilă și situația politică stabilă va, vor fi cele care vor îmbunătăți această situație. Sperăm că anul 2011 să fie mai productiv în acest sens. La final o să fac două observații în ceea ce privește rolul ONU și rolul UE. The role of the UN... Rolul ONU este bazat pe rezoluția Consiliului de Securitate 1770 din 2007, având un mandat de asistență în următoarele sectoare. Promovarea protecției drepturilor omului, procesul politic și de, uh, um, politicile de ajutor umanitar. Aceste acțiuni sunt întreprinse în colaborare strânsă cu Guvernul, Parlamentul, societatea civilă. Subliniez însă că, în baza acordurilor politice de la Consiliul de Securitate, acționăm doar la solicitarea Guvernului irachian. Activitățile noastre din viitorul apropiat se vor centra pe sprijinirea proceselor politice care, sperăm noi, vor promova stabilitatea în și în jurul zonelor, dispu zonelor disputate. Aceste zone, iată, depind de interacțiunea dintre arabi și curzi la ora actuală. De asemenea, dorim să îmbunătățim relațiile dintre Irak și Cuveit, pentru ca mai apoi să fie finalizat capitolul 7 cu sancțiunile aferente privind status quo-ul uh, Irakului. Ne referim la situația războiului din Golf din 90-91 și la amendamentele făcute uh, în baza lecțiilor oferite de istorie. Dorim să se facă o raportare continuă în ceea ce vește drepturile omului, care să conțină uh, încălcările drepturilor omului și în acest sens monitorizăm situația din tabăra Ashraf. Organizăm reuniuni cu reprezentanții guvernului pentru ca astfel să promovăm uh, principii umanitare. Reamintim din când în când guvernul irachian că ar trebui să adere la aceste principii. Care este rolul Uniunii Europene în regiune? Salutăm cooperarea cu delegația UE din zonă și cu anumite state membre. Sperăm ca pe viitor Uniunea Europeană să ofere asistență privind reconstrucția Irakului. Cadrul de cooperare bilaterală în acest sens este cât se poate de binevenit. Analizând interesele economice și interesele de politică energetică, precum și interesele de promovare uh, a democrației și a evoluției constituționale, Uniunea Europeană este binevenită ca partener forte și, uh, sigur, ne bucură colaborarea cu instituțiile europene în această direcție. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Melkert. Dau cuvântul domnului Stevenson, președintele delegației pentru relațiile cu Irak. Dacă vă rezumați la două minute, ar fi perfect. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și în primul rând uh, doresc să vă mulțumesc uh, dumneavoastră pentru inițiativa de a organiza această întâlnire cu domnul Ad Merker, care reprezintă o ocazie deosebită pentru noi și pentru membrii delegației pentru Irak să participe la această discuție. Vreau să vă mai spun în numele delegației noastre că uh, avem uh, un respect deosebit pentru dumneavoastră și pentru munca deosebită pe care o faceți într-o situație foarte dificilă. După cum uh, știți, delegația noastră a fost uh, creată în februarie 2008 ca o delegație permanentă ad hoc. Dar după alegerile de anul trecut, am uh, devenit o delegație cu drepturi uh, de pline pentru Irak. Și cred că acest lucru um, ilustrează foarte bine felul în care dorim să îmbunătățim cadrul de colaborare uh, cu Irakul și între Irak și Uniunea Europeană. Ca, așa cum s-a spus deja de către președinte, s-au uh, investit 1,94 miliarde de euro din 2003 în procesul de reconstrucție al Irakului de către Uniunea Europeană. Am făcut treaba asta pentru că avem tot interesul să vedem că Irakul a redevine, devine o țară democratică, uh, stabilă și uh, liberă. Ah, și refugiații care se află în țările învecinate și în alte părți ale lumii eh, pot, se pot întoarce acasă. Ah, hmm, apoi relația cu, dintre Irak și eh, Iran și problemele care apar acolo și sperăm că vom, uh, se va găsi până la urmă o soluție. M-am uh, bucurat foarte mult faptul că, s aud că ați menționat că um, Națiunile Unite se interesează în mod deosebit de probleme cum ar fi protecția minorităților. Este într-adevăr interesul tuturor uh, și ne bucurăm să vedem că noul guvern are o abordare non-sectară și dorește să protejeze minoritățile creștine și nu numai din uh, Irak, care au fost supuse unor presiuni crescânde în uh, ultima vreme. După cum probabil știți, săptămâna trecută, uh, Parlamentul European a aprobat la Strasburg o rezoluție cu privire la pedapsa cu moartea aplicată creștinilor în Irak. Am condamnat această pedeapsă cu moartea și sentința respectivă care a fost pronunțată împotriva a doi uh, cetățeni în uh, Irak cât și în alte țări. Cu o majoritate covârșitoare a membrilor, 401 de fapt, am semnat o declarație scrisă cu privire la Ashraf și mă bucur că ați menționat acest lucru în comentariul dumneavoastră introductiv. Suntem foarte alarmați uh, de faptul că acolo nu există uh, nu este, nu este posibil ca medicii și echipamentele medicale să, să ajungă în această uh, tabără Uh, care este înconjurată de, de poliție și unde se face propagandă uh, care curge non-stop din uh, difuzoarele din jurul taberei. Trebuie neapărat să încercăm să-i ajutăm pe acești oameni. Există anumite zvonuri, adevărat neconfirmate, că armata irachiană pregătește uh, un atac asupra acestei tabere. Uh, Uh, și poate că ca reacția interesului nostru uh, sper că veți reuși să faceți tot ce este uh, posibil pentru a evita o astfel de încălcare a drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Stevenson! Și acum domnul Mauro, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să îmi ia chiar mai puțin de două minute și asta deoarece majoritatea uh, ideilor au fost deja exprimate. Totuși am două întrebări pentru că vreau mai multe detalii în legătură cu rolul guvernului în uh, încercările de destabilizare a Irakului. Și aș vrea să știu ce gândește domnul Melker. Aveți o strategie în această privință? Și Asta deoarece ave, ă, patru vecini importanți ai Irakului s-au angajat puternic în destabilizarea acestei țări, alimentând terorismul. Acești patru vecini importanți sunt uh, au Uh, două fețe uh, care țin două discursuri uh, diferite și astăzi, iată, comunitatea internațională a luat cunoștință de acest fenomen, dar, dar din această cauză problema este foarte dificilă. În legătură cu creștinii, o minoritate, într-adevăr, dar aici mii de, mii de creștini din Irak au fost goniți și acest lucru afectează stabilitatea. În nord există o serie întreagă de comunități creștine eh, care a fost organizate prin intermediul miliților. Vreau să știu dacă ONU are o strategie pentru a limita acest fenomen. Aș vrea să mai știu ce credeți despre propunerea Taliban eh, care dorește să pună la oaltă toți creștinii din eh, Irak pentru a uh, rezolva această problemă. Mulțumesc, domnule Mauro, spune președintele. Domnul Merkel, 5 minute pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Stevenson și delegației sale pentru interesul pe care îl poartă dezvoltării Irakului. Este foarte important faptul că în Parlamentul European Um, există un astfel de interes permanent și susținut. Uh, evident, dorim să continuăm să colaborăm cu dumneavoastră și am luat de bună seamă uh, notă de toate temerile care au fost exprimate, în special legate de situația taberei uh, Ashraf. Ceea ce facem noi este să monitorizăm uh, situația prin uh, vizite săptămânale uh, ale acestei tabere, discuții cu reprezentanții oamenilor, refugiaților din tabere și ascultăm și ne exprimăm, transmitem mai departe eh, temerile lor în fața Comitetului Ashraf, care este un comitet interministerial din Bagdad, care se eh, ocupă eh, de procesul de încetare a focului. Ehm, în mod permanent, 24 de ore din 24, suntem în legătură eh, cu eh, reprezentanții mm, acestui, acestei tabere eh, și în momentul în care apar probleme, suntem imediat informați, iar noi, la rândul nostru, informăm imediat autoritățile, fără să ne ascundem temerile dacă există uh, motive întemeiate pentru a avea astfel de temeri. Sunt uh, într totul de acord cu ideea uh, Uh, care a fost menționată de către un uh, eurodeputat, că uh, acele mm, difuzoare care urlă non-stop slogane și o îndoctrinare în, în jurul și care se află în jurul taberelor de refugiați, categoric nu fac nimic bun. Încercăm pe cât este posibil să prezentăm niște puncte de vedere care se uh, se bazează pe principiile fundamentale ale drepturilor omului care ar trebui să stea la baza acestei situații. Din uh, punct de vedere pur umanitar, uh, Evident, cât privește dimensiunea politică a acestui proces, trebuie să vă spun că guvernul irachian își are propria sa răspundere. Totuși, din ceea ce ne privește, am uh, promovat interacțiunea între guvernul Irakului uh, și uh, cât mai multe guverne care sunt reprezentate la Bagdad pentru ca și în încercarea de a găsi la nivel internațional o soluție pentru această problemă, care este într-adevăr una foarte serioasă din multe puncte de vedere. Vom continua să procedăm în acest fel și vom încerca să folosim toate punctele de vedere exprimate, inclusiv ale dumneavoastră. În legătură cu cele spuse de domnul Mauro, ca reprezentant al Națiunilor Unite, vă dați seama că este destul de complicat să comentez în legătură cu rolul diverselor state membre, unul vis-a-vis -vis de celălalt. Așadar, eh, o să mă limitez la a spune uh, că, într-adevăr, face parte din mandatul nostru să promovăm interacțiunea între Irak uh, și țările vecine. Dar acest lucru, evident, pe baza unei angajări constructive care este categoric în interesul Irakului uh, și, aș zice, uh, chiar al regiunii. Uh, având în vedere observațiile care s-au făcut pe baza procesului politic, evident că există un nivel ridicat de interacțiune, există mulți politicieni irakieni care au vizitat uh, guverne și capitale din regiune, există Uh, capitale din regiune care au, uh, uh, au făcut declarații în legătură cu preferințele lor vis-a-vis -vis de procesul politic. Acest lucru poate să facă parte din angajamentul politic și din procesul de, de construcție al Irakului în, întreaga, în această regiune. Cred că există un oarecare echilibru între uh, Uh, impactul măsurilor uh, luate de diversele țări vecine, care definește situația în care se află Irakul astăzi uh, și apelurile continue din partea ONU ca toate părțile să se implice în, această, în acest proces constructiv pentru a reduce nivelul de insecuritate, pentru a combate violența și pentru a promova co- cooperarea economică. În ceea ce privește situația uh, comunității creștine, aveți perfectă dreptate. Uh, suntem în uh, contact cu toată lumea, inclusiv cu președintele Talban, pentru a vedea ce se poate face și promovăm și susținem un comitet al reprezentanților minorităților care să includă reprezentanții ai tuturor părților și cred că temerile exprimate de dumneavoastră sunt pe deplin împărtășite încercăm să găsim uh, un uh, model pentru a face ca uh, cetățenii creștini să fie o parte integrantă și cu drepturi de pline ale societății, ai societății irachiene. Într-adevăr, problema este foarte serioasă și, nu numai, și frământă nu numai pe creștini, cât și pe noi. Mulțumesc și acum doamna Gomes, două minute Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, celor care au făcut prezentarea de astăzi și care au avut, într-adevăr, tăria de a lucra în Irak. Uh, vreau să vă întreb, uh, reprezentanții Națiunilor Unite se pot deplasa acum liberi în ciuda preocupărilor legate de siguranță? Situația nu stătea așa în 2008 când am fost eu acolo. De asemenea, aș dori să vă întreb în legătură cu activitatea JustLex în materie de implementare a statului de drept și de consolidare instituțională, mai ales la Ministerul de Interne, care reprezenta problema majoră, și cum s-a interacționat cu ONG-urile, inclusiv cele europene. De asemenea, dacă ne-ați putea spune ceva despre aspectele comerciale, am văzut că un uh, ministru al comerțului din Franța a făcut o vizită în Irak. Dacă ați putea să ne spune ce se întâmplă acolo, mai ales în sectorul petrolier și al uh, gazelor naturale. Domnul Arlachi, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, o problemă în legătură cu persecutarea creștinilor în Irak. E singura minoritate religioasă persecutată în Irak sau e un cadru mai larg acolo în care această violență împotriva diferitelor grupuri religioase are loc și de ce se întâmplă acum și nu s-a întâmplat în trecut și în trecut. În al doilea rând, reconstrucția țării și asistența internațională în acest sens. Nu suntem mulțumiți, de exemplu, cu situația asistenței internaționale pentru Afganistan. Și vreau să vă întreb dacă și în Irak există aceleași probleme de ineficiență, corupție și așa mai departe. Și ultima întrebare, scăderea violenței din Irak, înregistrată în ultima perioadă, se poate, poate fi aceasta asociată cu o mai bună instruire a poliției irachiene sau este legată de alți factori? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Arlachi. Domnul Lamperdis, aveți un minut. Landsbergi, să aveți în minut. Domnule reprezentant al Națiunilor Unite, aș avea și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Parlamentul European tocmai a adoptat o declarație în care făcea apel la Națiunile Unite să asigure protecția acestor refugiați, pentru că refugiații recunoscuți ca persoane protejate sunt intimidați și terorizați în mod sistematic. De asemenea, sunt supuși la atacuri directe, răpiri și asasinate. Americanii nu și-au respectat angajamentul de a-i proteja și Irakul joacă jocul Teheranului, practic, în relația cu aceștia. De aceea se pune problema credibilității Națiunilor Unite. Națiunile Unite își pierd credibilitatea dacă nu vor putea evita o nouă tragedie ca cea de la Srebrenica sau din Darfur. Națiunile Unite vor fi umilite. ați avertizat Irakul care vor fi consecințele acestei politici pur, pur și simplu ipocrite. Deci cum vedeți dumneavoastră situația din perspectiva angajamentului Națiunilor Unite? Vă mulțumesc, domnule Landsbergis. Un minut, domnul Botscud. Mulțumesc. Ik wil twee vragen stellen. Gegaan over de situatie van de christenen. U heeft... Ați, spus foarte, ați vorbit foarte mult despre situația creștinilor. am văzut și care a fost rezultatele alegerilor și se speră ca prin uh, noua instaurare a democrației să fie protejate minoritățile, nu doar minoritatea creștină, ci și minoritatea celor care au găsit refugiu în uh, Irak. Aș dori să știu cum anume se va implica guvernul? Acesta, bineînțeles, trebuie format, dar uh, vreau să știu ce anume va face acesta, pentru că cu siguranță s-a discutat deja. O altă chestiune privitoare la securitate și la azilul politic. Se spune că situația este mai bună, dar nu cu mult mai bună. Care este situația la ora actuală? Mulțumesc, doamnă Boscurt. Domnul Vidal Quadras, un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim reprezentatorii Națiunilor Unite, domnul Melkert. Vă urăm toate cele bune pentru misiunea noastră în Irak. Aș dori să mă refer la un aspect menționat deja și de unii dintre antevorbitori, și anume situația din tabăra de refugiați de la Ashraf. În momentul de față, situația de acolo este într-adevăr problematică, nu sunt medicamente, cei grav bolnavi, pacienți cu cancer, nu primesc tratament, sunt supuși la tortură psihologică, sunt niște boxe care trâmbițează permanent uh, uh, mesaje în jurul taberei. Uh, membrii Parlamentului n-au putut vizita această tabără și asta e o încălcare a angajamentelor făcute sub egida Națiunilor Unite. Pentru că Națiunile Unite au preluat răspunderea de la forțele coaliției. Ni se spune că în următoarele zile s-ar putea înregistra un atac mai grav decât atacul din iulie anul trecut când s-au înregistrat 11 victime și 36 de persoane au fost luate ostatece și sute de alte persoane au fost rănite. Deci se anunță un masacru. Deci vă rog, ați putea cumva desemna o echipă permanentă de observatori care să fie permanent în acea tabără sub protecția forțelor coaliției, pentru că altfel riscăm, domnule Melkert, să asistăm la un masacru pe care o să-l avem pe conștiință. Domnul Mayer, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Melkert. Acesta nu cred că poate să mă vadă. Avem o cameră TV între noi. Sper că pot să o mute colegii. Vă mulțumesc că ați venit și ne-ați spus ce, face Națiunile, ce fac Națiunile Unite într-un, mod, într-un moment atât de delicat ca cel de astăzi. Sigur, așteptăm ca domnul Nuri al Maliki să desemneze un nou guvern și sperăm că până la jumătatea lui decembrie acest lucru se va încheia. Aș dori să aflu dacă această formulă de inspirație libaneză uh, cu diferiți reprezentanți ai grupelor, grupurilor etnice și religioase în guvern va funcționa și în Irak, la fel cum a funcționat în Liban. Considerați că aceasta este formula cea mai bună de a avea o împărțire a funcțiilor guvernamentale între grupurile etnico-religioase. În conformitate cu un raport recent, recent, situația este încă destul de gravă pentru populația civilă și am fost surprins că domnul Al-Maliki a sugerat că, dincolo de acordul încheiat cu forțele de ocupație străine, el sprijină ideea ca acestea să plece din Irak imediat. Care este opinia dumneavoastră? Aveți 10 minute pentru a răspunde, spune președintele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încep cu ultimele întrebări. Nu pot uh, comenta declarațiile domnului prim-ministru Maliki. Declarațiile acelea sunt ale dumnealui și numai ale dumnealui. În ceea ce privește situația generală, trebuie să facem distinția între diferitele regiuni ale țării. Există diferențe, de exemplu, între zona de nord, zona Kurdistanului și alte părți ale Irakului, care sunt uh, practic lipsite de probleme. Securitatea acolo nu e o problemă decât sporadic și alte zone unde se registrează incidente zilnic, Mosul, Bakuba și Bagdad. Deci media pe țară a atacurilor a scăzut mai ales dacă comparăm situația cu cea din anii întunecați. Însă, îmbunătățiri sunt încă necesare. În general, nu se poate spune că peste tot în Irak securitatea e o problemă, dar există locuri în care e mai greu să stabilești exact care este situația și este foarte greu să asiguri reîntoarcerea refugiaților la locurile de baștină, după cum s-a spus deja. Dacă analizăm situația de la caz la caz, atunci, într-adevăr, cred că putem obține rezultate concrete în materie de refugiați. Într-adevăr, problema refugiaților din Irak este una stringentă pentru Irak. Nu aș compara situația din Irak cu cea din Liban Înțeleg, evident, de ce mi-ați pus întrebarea respectivă, însă procesul politic din Irak este unul absolut unic, sui generis, și trebuie să fie judecată ca atare. De asemenea, suntem doar într-o fază preliminară de, de elaborare a noi Constituții. Nu știm, prin urmare, nici care va fi viitorul guvern sau formulă guvernamentală. Timpul însă ne o va spune. Aș dori să-i mulțumesc domnului vicepreședinte Vidal Quatras pentru neobositul, neobosita sa implicare în rezolvarea unor probleme importante. Îl asigur că toate rapoartele, semnalele și solicitările pe care ni le înaintați dumneavoastră sau colegii dumneavoastră sunt analizate cu maximă seriozitate. Pentru că sunt, practic, una din sursele principale de monitorizare la care încercăm să recurgem. Însă, ca răspuns la spusele domnului Landsbergis, trebuie să spun că uh, UNAMI, misiunea Națiunilor Unite de asistență în Irak, în conformitate cu mandatul nostru, sunt limitate. Sigur, noi ne bazăm pe principiile, instrumentelor principale de asigurare a drepturilor omului. Nu poate fi niciun compromis în acest sens. Colaborăm îndeaproape cu înaltul comisar pentru drepturile omului, care are un mandat mult mai proactiv în materie de încălcări ale drepturilor omului și păstrăm un dialog permanent cu dialog cu guvernul irachian și cu parlamentul acestei țări. Asta nu e doar o problemă de interes internațional. Și în Irak sunt astfel de discuții și în uh, noul context al guvernului care probabil va fi unul mult mai larg ca spectru decât cel din trecut, și, de asemenea, uitându-ne și la uh, Parlamentul irachian, aceste teme vor rămâne în discuție în ceea ce ne privește. Noi, elementele externe, trebuie să uh, lăsăm instituțiile irachiene să se ocupe de aceste aspecte, însă desigur ne revine o răspundere colectivă în a asigura respectarea principiilor universale ale drepturilor omului și de aceea încercăm să monitorizăm situația pentru a putea să ne concentrăm pe aspecte precise în relația cu autoritățile irachiene, cu Irakul și cu problemele pe care le ridicăm. Însă, în ultimă instanță, răspunderea este cea revine guvernului irachian. Deciziile luate de acestea, de asemenea, trebuie să fie respectate atâta timp cât ele se aliniază principiilor universale privind drepturile omului și alte aspecte de natură umanitară. N-aș putea să vă spun ce intenționează să facă noul guvern în materie de protecția minorităților, Uh, observ însă că toți liderii politici, politici la unison au condamnat atacul îndreptat împotriva acelei biserici catolice din octombrie și consider că uh, există o convingere unanimă că viitorul Irakului nu se poate baza decât pe respectul față uh, că, pentru toate grupurile religioase sau etnice. Însă, evident, multe s-au întâmplat în Irak în ultimii ani și cei care doresc o abordare fracționată, sectariană, își trag seva din antecedentele tragice din ultima perioadă. Mă întâlnesc cu oameni care îmi spun că înainte vreme nici nu ne, nu ne băteam capul, nici măcar nu știam uh, cărui grup îi aparține un om sau altul. Astăzi însă totul este dictat de această apartenență. Deci comunitatea internațională trebuie să fie o prezență constructivă în Irak și să ajute la eliminarea acestei probleme. Nu știu exact care este situația cu implicării Uniunii Europene, însă pentru cei care operează în zona internațională, însă este nevoie de o protecție considerabilă. Sperăm că aceasta va scădea în timp, sau necesarul de protecție suplimentară va scădea în timp. În ceea ce privește activitățile JusLex cu ministrul de interne și așa mai departe, sper că se vor înregistra pași înainte și că pentru noul guvern aceasta va rămâne o prioritate, pentru că sprijinul pentru constituirea unui stat de drept în Irak este un ingredient esențial care va defini viitorul acestui stat. În ceea ce privește relațiile comerciale, multe depind de investițiile în infrastructura petrolieră și de sprijinirea dezvoltării producției petroliere. Am văzut de asemenea ceva creșteri în, în investițiile în uh, imobiliare și turism, însă economia Irakului încă nu este una diversificată. Acest lucru rămâne o prioritate pentru noul guvern ajutorul internațional în comparație cu situația ajutorului internațional din, pentru Afganistan. Ei bine, Irakul e un caz complet diferit. Nivelul de asistență internațională cu destinație umanitară, mai ales dacă facem distinția între contribuția americană și celelalte, deci, în cazul Irakului, volumul este mult mai mic decât în cazul Afganistanului. În prezent, evaluăm cheltuierile prin fondul de reconstrucție umanitară pentru Irak. A fost cam 7,2 miliarde de dolari în ultimii ani. Dar, sigur, există probleme de corupție în Irak. Indicele de transparență nu plasează Irakul pe o poziție foarte, foarte bună, chiar din potrivă. Și a, aici sperăm că investițiile și instaurarea unui stat de drept vor îmbunătăți situația. Deci, da, domnule președinte, reducerea sau eliminarea violenței și rolul forțelor de securitate irachiene în medie, capacitatea forțelor de securitate irachiene a crescut, dar când spun în medie, asta înseamnă că există diferențe în funcție de tipul concret de activitate desfășurată sau de locul în care forțele de securitate acționează. Încă e nevoie de progrese, mai ales în materie de instruirea forțelor de poliție și încă o dată salut implicarea unor state membre ale Uniunii Europene în sprijinirea Irakului în acest sens cred că aceasta este o metodă extrem de eficientă de a contribui la stabilizarea situației de acolo, la crearea unei țări normale în care oamenii pot trăi în libertate, în care investitorii pot să-și investească bani și în care creșterea economică și lupta împotriva sărăciei vor fi prioritățile zilei de mâine. Încă n-am ajuns acolo, au existat multe obstacole reprezentate tocmai de, create tocmai de insecuritatea generală, însă suntem în prezent de un optimism precaut. Însă implicarea internațională va rămâne esențială dacă vrem ca acest optimism să se dovedească într-adevăr justificat. Mulțumim, domnule Melkert. Iată o reuniune extrem de prietenoasă și utilă. Mulțumim pentru disponibilitatea manifestată. Cu siguranță vom păstra legătura și cu siguranță ne vom revedea în curând. Mulțumim! Cari colleghi, oggi continuiamo il dibattito sui recenti... Dragi colegi, continuăm reuniunea noastră. Urmează, după cum știți, ultimele evoluții din Sahara Occidentală. L-am auzit de dimineață pe reprezentantul Polisario și acum avem onoarea să să-i urăm bun venit în rândul nostru domnului Fasifiri, care este ministrul de externe marocan, uh, ce, iată, a venit în rândul nostru ca să discute despre ceea ce s-a întâmplat recent. După cum știți, Parlamentul European, săptămâna trecută, a adoptat, domnule ministru, o rezoluție privind situația din Sahara Occidentală. Știu că această temă a fost criticată în țara dumneavoastră. Subliniez încă o dată că această rezoluție nu a conținut opinia unei singure delegații, ci a rezultat în urma negocierii dintre grupurile politice și dintre statele membre. Am avut sarcina dificilă de a îi reprezenta pe toți uh, colegii mei, am făcut-o în privat, în particular o fac acum public și spun următorul lucru. Deplâng faptul că în aceste incidente s-au pierdut vieți omenești. Deplâng ceea ce s-a întâmplat și, domnule ministru, manifest condoleanțele față de familiile soldaților marocani ce au pierit în aceste evenimente. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar uh, cred că veți reuși să vă rezumați uh, la 10 minute, astfel încât să ascultați și întrebările colegilor mei. Uh, vă ascultăm cu mare atenție. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, onorați deputați, eurodeputați. Îmi face deosebită plăcere și mă bucur foarte mult că sunt prezent în această dimineață aici, în fața dumneavoastră, pentru a avea această dezbatere și doresc să-i mulțumesc președintelui Comisiei AFET pentru faptul că m-a invitat să discut, să ascult, să răspund, să iau uh, uh, notă de comentariile, analizele și observațiile dumneavoastră în legătură că problema uh, așa zisă a Saharei Occidentale. Uh, o să încerc să respecte cele 10 minute. Uh, voi folosi însă primul minut pentru a împărtăși cu dumneavoastră și pentru a confirma încă o dată angajamentul Marocului de a-și aprofunda relația cu Uniunea Europeană, care este o opțiune strategică Uh, și ansamblul forțelor politice uh, din Maroc, de la extrema stângă până la extrema dreaptă, vă asigur că acest angajament este irreversibil. Uh, credem că cu cât ne apropiem mai mult de Uniunea Europeană, împărtășim aceleași valori, aceleași modele, cu atât ne va fi mai bine Marocul. Este un angajament pe care Marocul l-a făcut Uh, și uh, nu refuzăm angajarea reciprocă. Uh, este un lider al partenerilor mediteraneeni în parteneriatul în cadrul Uniunii Mediteraneene. Nu credem că politica de vecinătate uh, Eh, este un amestec în eh, afacerile noastre. Credem că este vorba de oxigenarea vieții noastre politice, de o scurtătură pe care o putem folosi pentru a progresa. Această situație a fost, deci, salutată și acceptată de Maroc și ea vizează convergența mm, de reglementare, convergența politică. Am demonstrat-o deja prin participarea noastră la operațiuni de menținere a păcii realizate de Uniunea Europeană. Uh, am fost singura țară din Sud care am fost alături de dumneavoastră. La fel, în măsura în care a fost uh, primii care ați creat un subcomitet de drepturile, de drepturile omului uh, cu Uniunea Europeană. Deci prima țară din Sud care a avut un astfel de grup cu participare mixtă, adică nu numai a, a autorităților, ci și a societății civile marocane, a ONG-urilor marocane. Deci avem o serie întreagă de exemple care arată că, într-adevăr, Marocul se mișcă, progresează, se transformă și că are o relație specifică și specială cu Uniunea Europeană. Avem categoric o situație uh, o situație deosebită, să spunem, în cadrul uh, Magrebului. Avem niște frontiere închise pentru, cu vis-a-vis de vecinii algerieni, din motive obscure pe care nu reușesc să le înțeleg și evident că există divergențe cu privire la opțiunile strategice, atât față de Europa, cât și față de alte uh, chestiuni. Apoi avem uh, o situație dificilă Uh, evoluții delicate legate de Nigeria, Mali, uh, Mauritania, Guinea-Bissau și această evoluție este cea care ne interpelează și ea din punct de vedere strategic. Problema Saharei. E bine, mi-am permis să pun la dispoziția celor interesați uh, documente uh, care reamintesc câteva repere istorice și care încearcă să răspundă la unele întrebări de recurente și asupra căruia nu, cărora nu voi uh, insista. Uh, vă reamintesc că Marocul a fost uh, supus unei colonizări mixte, franceze și spaniole, și că a fost supus așadar uh, și-a parcurs un, uh, un proces uh, care încă nu s-a încheiat în sensul că încercăm să recuperăm această situație. În legătură cu Sahara, care nu conține doar ceea ce numim Sahara Occidentală, ci și alte zone care au fost sub ocupație spaniolă, pe care le-am recuperat și uh, care mm, în, uh, în 58 de comun acord cu Spania, altă zonă în 59 uh, și apoi acordul, acordul de la Madrid din 75. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a cerut clar uh, Spaniei să uh, negocieze retrocedarea acestor regiuni cu Marocul. Dar regimul spaniol din acel moment a preferat să facă acest lucru în două etape uh, Prima zonă a fost retrocedată în 59, dar era deja oarecum mai târziu pentru că contextul mondial se schimbase și evoluția la nivelul uh, Magrebului a uh, condus la această concurență, să spun, între Maroc și Algeria. În ceea ce privește uh, Sahara. Frontul Polisario nu a existat înainte ci a apărut datorită, în primul rând, unei inițiative a regimului libian, care a fost reluată imediat de Algeria în acest context specific pe care l-am menționat. Frontul Polisario nu este reprezentantul exclusiv și legitim al poporului saharian. Acest lucru nu este consemnat în niciun document al Națiunilor Unite nici statutul juridic, nici exprimarea, vreo exprimare democratică uh, nu conferă uh, vreun astfel de statut frontului Polisario, în măsura în care uh, cea mai mare parte a populației trăiește în mod tradițional și frontul Polisario nu este nici în sensul Națiunilor Unite, Uh, o mișcare de eliberare în cadrul negocierilor cu Maroco este protagonist care, pentru ce încercăm să găsim împreună și așa dorim să procedăm, deci împreună să găsim o soluție definitivă la această problemă. Uh, Marocul uh, crede că trebuie să, a, crede să, că trebuie să răspundă la apelul comunității în 2004, când ansamblul țărilor din Națiunile Unite au considerat că este util ca țările să participante să vină cu o propunere concretă. E bine, Marocul a făcut acest lucru, îi pare bine că l-a făcut. Am propus o soluție pe baza unei inițiative care nu este închisă negocierilor, care respectă dreptul uh, internațional, legalitatea internațională, uh, ca o soluție de compromis capabilă să ajungă la soluția politică dorită. De atunci încoaci. De când am depus uh, pe masa Consiliului de Securitate această propunere, ei bine, Consiliul de Securitate a spus că se baza pe niște efecturi uh, credibile și serioase, ceea ce confirmă, într-adevăr, legitimitatea și legalitatea acestei inițiative, care însă, din nefericire, a fost combătută de la bun început. De la bun început, ministrul argelian a spus că această inițiativă era născută moarte, la fel și frontul Polisario, care a respins-o, uh, zicând că pornea de la uh, un principiu uh, greșit. Deci niște argumente care, după părerea noastră, sunt false, dar care se scriu foarte bine în dinamica dorită de Consiliul de Securitate. De când am depus această inițiativă? și uh, care uh, s-a îndreptat spre o susținere internațională publică, s-a adoptat uh, de către protagoniștii noștri o strategie foarte clară, care, începând, care pornește din 2007 și se bazează pe trei tipuri de măsuri. Primul este un apel uh, încurajat prin măsuri inițiate și programate de așa zisele atingere aduse dreptului omului în Sahara. Cel de-al doilea uh, se referă la o exploatare uh, falsă sau nejustificată a resurselor uh, Sahara. și a treia care spune că Sahara e un stat, uh, o zonă ocupată de un stat care există deja. Deci argumente care fac parte dintr-un plan de acțiune care este pus în practică de la această dată. Și de atunci am asistat la o serie de măsuri specifice în jurul unei propagande bine stabilită și uh, organizată și care s-a bucurat de niște urechi foarte atente pe aici sau pe acolo. Ce s-a întâmplat de curând la Alaiun eh, reprezintă pentru marocani, în primul rând, un motiv de mândrie. Și am să vă explic de ce. Că am fost, că s-a acceptat ideea, lăsăm să apară, să se organizeze eh, tabere în deplină libertate. Deci mândria de a avea eh, în loc, în loc să închidem această tabără atunci când frontul polisarilor zicea că tabăra era închisă, deoarece lipseau apă, medicamente, eh, hrană, deci am lăsat să intre mii de vehicole în fiecare zi și să iasă din această tabără. Deci nu a avut loc niciun fel de blocadă eh, și susțin și combat cele spuse de frontul polisariu. Tabăra care a fost eh, demontată s-a făcut, de această de, de, demontare s-a făcut în uh, mod pașnic. Morții sunt uh, din partea poliției marocane, nu a avut loc niciun deces uh, civil atunci când foarte multă lume, inclusiv în această sală, a vorbit despre um, uh, epurare etnică și de genocid. Și acest lucru este confirmat astăzi, deci nu au existat violențe, violențele s-au petrecut în sens contrar, deoarece polițiștii noștri uh, s-au văzut confruntat cu uh, uh strangulatori, cu uh, cocktailuri molotov și așa mai departe și astăzi, iată, se uită răul care s-a făcut uh, și uh, se încearcă o interpretare contrară evenimentelor care au avut loc. Nu o să intru în detaliu, domn, pentru că domnul președinte îmi reamintește că am depășit minutele alocate, dar rămân în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru a da cât mai multe lăm, lămuriri uh, de care aveți nevoie. Mulțumesc, domnule ministru. În puținul timp de care mai avem la dispoziție, trebuie să ascultăm cât mai mulți eurodeputați, de aceea o să vă rog să respectați timpul de un minut. Domnul Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. În numele PPE îl salut și eu pe domnul ministru și vreau să vă spun că rezoluția ați, noastră ați deschis-o ca fiind una nejustificată și precipitată, dar noi suntem uh, de părere că dumneavoastră ați precipitat demontarea taberei și aș trebui să vă adresez câteva întrebări în acest sens. Într-un interviu de pe 28 octombrie în El Pais, ați spus următorul lucru că nu au fost torturate persoane nevinovate. Deci, în termeni concreți, înseamnă că toți cei torturați au fost uh, vinovați, sau cum se înțeleg asta? Iată ceea ce ați spus, că din cei 130 de deținuți, a, uh, un, s-a spus că în cele 5 zile de detenție, a, uh, dumneavoastră ați forțat pe unul din deținuți să își bea propria urină. Ce părere aveți despre asta? Oare ce trebuie să facem? Trebuie să renunțăm pur și simplu la libertatea presei când nu ne convine ceea ce se stipulează? Încă un uh, aspect. Este un, uh, parlamentul nostru este unul suveran, deciziile se iau în mod democrat, democratic. Respectăm mandatul primit din partea cetățenilor atât în ceea ce privește drepturile omului, cât și în ceea ce privește libertatea presei. Aceste valori țin și de acordul strategic de asociere și ca reprezentant al cetățeanului european vă spun un lucru. Nu putem, nu avem voie și nu vrem să acceptăm ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Salafranca. Doamna Gomes, un minut. Credem că Marocul trebuie să dea seama în legătură cu persoanele care au fost încarcerate, rănite, care au murit, care au dispărut în cadrul evenimentelor și atacului brutal asupra taberei. Uh, și uh, sursele de informare occidentală au arătat că numărul de persoane ucise se poate situa undeva între 500 și 600. Vreau așadar uh, să vă întreb Uh, puteți asigura accesul la Alaiun uh, pentru europarlamentari și pentru presă. Uh, aș dori să mă duc acolo pentru a discuta cu oamenii liber și pentru a culege informații asupra ceea ce se întâmplă. Vreau să vă întreb, domnule ministre, sunteți în contact cu Frontul Polisario în, în cadrul Națiunilor Unite? Uh, deci aici, în fața noastră, ați încercat să, de, să delegitimați pe acest interlocutor, pe, adică frontul polisar. Eu mulțumesc! Uh, monsieur le ministre, uh, mon groupe politique uh, est, est co-signataire. Ananes, uh, domnule ministru, este vorba de această rezoluție comună care a fost aprobată de Parlament, chiar dacă nu sunt de acord cu tot ce se scrie acolo în această rezoluție, totuși este un text oficial emis de o instituție suverană. Și Evident că aveți dreptul la opinia dumneavoastră pe această temă. Cred totuși că legitimitatea acestui text există. Deci asta în ceea ce privește conținutul uh, problemei. Ei bine, eu îmi pun oarecare întrebări. Se spune că această tabără, în afara uh, orașului Alaiun, uh, adăpostea oameni care erau mai degrabă refugiați economice, sociali, uh, care își doreau un loc de muncă, un uh, teren uh, de cultivat, lucru care se pare că li s-ar fi promis. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneți și eu nu am de ce să mă îndoiesc că această regiune s-a bucurat de o dezvoltare economică remarcabilă. Așadar, ați putea să ne explicați diferența între uh, această dezvoltare pe care o să o considerați legitimă și cealaltă opțiune. Doamna Romeva, un minut. Oui, Monsieur le Ministre, euh, très brièvement. D'abord, j'étais choqué de l'entendre dire Domnul mă scuzați, da. Puteți să ne spuneți unde se găsesc zecile de persoane dispărute în această zonă. În al doilea rând, știți că rezoluția Parlamentului European nu este o rezoluție a PPE, ci o rezoluție a tuturor grup, grupurilor politice. În al treilea rând, dacă doriți să respectați legalitatea internațională, de ce nu convocați dumneavoastră referendumul privind autodeterminarea Saharei Occidentale? În al patrulea rând, dacă nu aveți nimic de ascuns, de ce uh, împiedicați pe informator să își facă treaba? Și în al cincilea rând, de ce exploatați resursele naturale ale unui teritoriu care nu vă aparține? Mulțumesc! Onorevole Meyer, per un minut. Domnul Meyer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, în ceea ce privește ocuparea ilegală a Saharei Occidentale, eh, iată că dumneavoastră ați decis să nu aveți martori în acea regiune la ceea ce se întâmplă și împiedicați prezența noastră a ONG-urilor și altor observatori internaționali sau jurnaliști în zonă care să verifice infracțiunile comisie, co comise de guvernul dumneavoastră în acea zonă. Aș dori să respectați acordurile internaționale și aș dori să respectați mandatul ONU în acest sens, pentru că la Consiliul ONU s-a adoptat un mandat în ce privește Sandahara Occidentală. Refugiații politici trebuie eliberați, pentru că au fost deținuți fără niciun temei juridic. Aș dori ca dumneavoastră, ca forță ocupată ilegală, să respectați dreptul internațional. Vă mulțumesc, domnule ministru. Dau cuvântul domnului Milan Mon, un minut. Por sentido Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați prezentat rezoluția de săptămâna trecută. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Am uh, două întrebări și eu. De ce nu a putut fi demontată tabăra în mod pașnic? Pentru că, din câte știm, s-a, discutat cu diferiți reprezentanți ai taberei. Vreau să știu ce s-a întâmplat în noaptea și în ziua de dinainte de Uh, negocieri și apoi exista și alte negocieri. Ce s-a întâmplat la acestea? Și o întrebare legată de viitor. Climatul este unul cât se poate de, tempo, de tensionat. Cum vor fi reluate discuțiile la New York în acest context și ce așteptări aveți de la aceste negocieri? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Paniu, un minut. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, d'abord, merci de votre... Mulțumesc în primul rând, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Este un moment foarte important uh, și am fi dorit foarte mult uh, să facă parte din această discuție și ministrul de externe al Algeriei. Uh, vreau să vă pun, de fapt, o întrebare. Ziceați mai devreme că acest compromis pe care l-ați propus din 2004 a fost apreciat în Națiunile Unite și că recent reprezentantul, trimisul special al secretarului general a arătat că acest, această propunere a Marocului era serioasă și credibilă. Aș vrea să ne spuneți mai multe în cadrul negocierilor care s-au deschis de curând în, la Națiunile Unite pentru a putea avansa acest plan de autonomie care este în discuție la ora actuală cu Națiunile Unite. În al doilea rând, apoi, vreau să vă întreb de ce aceste evenimente au loc acum, când uh, au început aceste negocieri. Ați putea să ne dați anumite explicații cu privire la aceste fapte? Mulțumesc! Domnul Weigel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Astăzi am auzit două intervenții foarte diferite în ceea ce este Sahara Occidentală. Nu o să interpretez rezoluția. Diplomații cunosc foarte bine conținutul acesteia și sunt convins că și noastră cunoaște, cunoașteți conținutul rezoluției, dar nu cred că răspunsul noastră la această rezoluție, reacția a fost una potrivită. Nu cred că încercați acum să găsiți uh, un vinovat. Dar uh, am o întrebare. De ce credeți, domnule ministru, că Marocul, ca, țară, ca stat democrat și ca partener, ignoră ceea ce uh, decide ONU uh, și ce se decide la nivelul Uniunii Europene? Ați fi de acord să numim un trimis special, un reprezentant special pentru Sahara Occidentală și dacă da, ați coopera cu acesta? Doamna Lözing, care cuvântul spre președinte, un minut. Mulțumesc. Doresc să revin la două întrebări concrete. Domnul Mayer, membru al Comisiei Parlamentare, a dorit ca la începutul lui noiembrie să meargă în tabăra din Al Ayun pentru a-și uh, crea propria imagine asupra ceea ce se întâmplă acolo. Călătoria în Sahara Occidentală i-a fost refuzată de autoritățile marocane, la fel și un membru al Bundestagului uh, german nu a primit permisul de a călători în Sahara Occidentală și a fost tratat cu o lipsă crasă de respect. Prin urmare, cercați să împiedicați prezența străinilor în acea zonă și vă întreb foarte clar, de ce? De ce reprezentantul ales, domnul Mayer, al Parlamentului European, nu a fost uh, lăsat să viziteze Sahara Occidentală? Doresc să-mi acordați un răspuns precis. Colegii mei consideră că ocuparea Saharei Occidentale și exploatarea resurselor din acea zonă reprezintă problemele uh, principale. De aproape 20 de ani, Marocul blochează orice intenție a uh, ONU de a organiza un referendum. Ce dorește să facă acum Marocul pentru a organiza totuși acel referendum într-un termen cât mai scurt posibil? Doamna Dati are cuvântul un minut, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc că ați venit. Am fost foarte surprinsă, ca și alți eurodeputați, faptul că rezoluția din decembrie a fost uh, votată mult mai târziu Sigur că Parlamentul European este suveran, uh, dar este important să respectăm și uh, dezbaterea. Trebuie să analizăm ce se întâmplă. Am văzut uh, și în Franța, în ce privește rezoluția privind Iranul, care nu a uh, produs rezultate probante. Este așadar foarte important să fim uh, atenți la votarea acestor rezoluții. Așadar, în ce măsură planul de autonomie propus de Maroc răspunde cerințelor de autodeterminare a Saharei Occidentale și de ce aceste proteste uh, socioeconomici s-ar fi transformat, s-au transformat într-o violență indescriptibilă împotriva politiștilor marocani. Există o relație între această violență și declarațiile făcute de către reprezentanții Frontului Polisario. Mulțumesc! Al ministru per Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului ministru 10 minute. Je remercie, mesdames et messieurs les députés pour leurs Mulțumesc domnilor parlamentari pentru intervențiile lor. Și trebuie să vă spun că se folosesc cuvintele cu o mult prea mare ușurință străină dreptului internațional relevant în acest caz. S-a vorbit aici de ocupație. Vă rog să căutați cuvântul ocupație în vreo rezoluție a Consiliului de Securitate. Vă rog să căutați în vreo rezoluție a Adunării Generale a Națiunilor Unite cuvântul ocupație. Căutați în documentele juridice ale Consiliului Națiunilor Unite cuvântul ocupație. Nu vă jucați cu cuvintele repetând propaganda altora spuneți că Marocul nu respectă legalitatea internațională sau rezoluțiile Consiliului de Securitate și spuneți că acest Consiliu de Securitate cere organizarea un referendumului. Nu este adevărat. Arătați-mi unde în rezoluțiile Consiliului de Securitate din 2004 încoace se vorbește de vreun referendum. Consiliul de Securitate a solicitat părților și statelor vecine, inclusiv Algeria, să coopereze între ele. Aceste părți implicate, inclusiv Marocul și Algeria, ca să găsească o soluție politică negociată, reciproc acceptabilă și care să țină cont de eforturile făcute de Maroc în 2006. Asta spune rezoluția Consiliului de Securitate, bazată pe o dorință de compromis și pe realism menită aduce într-adevăr la autodeterminare. Să nu confundăm autodeterminarea cu un referendum. Referendumul este un mecanism, domnilor și domnilor, un mecanism. Văd că surâdeți, dar cuvântul referendum nu apare în rezoluțiile Consiliului de Securitate din 2004 încoace. Am încercat. Din 89 până în anii 2000. Însă, îmi pare rău, trebuie să vă spun, referendumul nu este panaceul universal. E un mecanism minoritar. Trei referendumuri au fost organizate sub egita Rațiunilor Unite, unite în 64 de cazuri. Și, și vă întreb cine le, dofe, le, le dorește, cine spune uh, sol- o soluție nu poate fi găsită decât prin referendum. E o soluție rigidă nu folosiți termenul de ocupație, pentru că nu respectați nici realitatea juridică și nici dreptul internațional. Vorbiți de exploatarea resurselor. Însă asta înseamnă că întoarcem lucrurile cu fundul în sus. Sahara este un teritoriu sărac. Sahara nu are resurse care să permită populației de acolo să se susțină din exploatarea acestora. Sahara depinde de solidaritate externă, nu e exploatare. Există fosfați care reprezintă 1%, 1% din rezervele naționale marocane. Exploatarea este menținută acolo din motive sociale, după cum spunea doamna parlamentar. În materie de pescuit, exploatarea înseamnă investiție publică, investiție privată. Și doar cu ace- prin aceste investiții s-a dezvoltat sectorul pescuitului de acolo. Noi nu exploatăm, să, să, să spunem că nu exploatăm aceste resurse pentru că respectăm dreptul populației de acolo. Pe asta înseamnă să, le pede- să pedepsim populația de acolo. Asta doriți. Deci ați dorit să facem un referendum, să-i consultăm dacă, dacă aceste resurse sunt de interes pentru ei sau nu. Din acest motiv, cu tot respectul, doamnă Gomez, dar când vă aud cum spuneți că au fost 500 de victime omenești, când toată lumea, Human Rights Watch, Amnesty International, Federația Internațională a Drepturilor Omului, care au reprezentanți pe teren, Dar de, de spusele lor, rezoluția dumneavoastră face abstracție. Human Rights Watch a supravegheat această de, demontare a taberei și dumneavoastră îmi spuneți că au fost 500 de dispăruți sau morți. Eu, în timpul negocierilor, i-am rugat pe cei din frontul polisarului să-mi dea numele acestora. Mi-au dat două nume, două. Și cele două persoane sunt bine mersi în viață și au depus mărturie. Cei din frontul polisar ne-au dat două nume. Și cei doi s-au dovedit că sunt în viață și, și a, uh, a, uh, au depus mărturie, au făcut plângere pentru prejudiciile cauzate. se trece sub tăcere tot ce s-a întâmplat acolo. Aud în schimb exagerări. Știți ce s-a spus? Cam refuzat accesul, aprovizionarea cu medicamente și alimente, că a fost un masacru, că a fost represiune rezistență împotriva terorii. Pe când, în realitate, înainte de demontarea taberei, se intra, se ieșea liber, aveau loc discuții. O tragedie umanitară, se spune. Centre de internare în stilul Auschwitz, asta spune Polisario ca să descrie tabăra respectivă. Tabere de lagăre, ca și Auschwitzul. Asasinat a 20.000 de persoane. Nu a, mor, n-a murit niciun civil. Să avem totuși decența de a recunoaște acest lucru, domnilor și domnilor. Am cerut numele morților și v-am spus, n-au fost morți nici adulți, nici copii. Asta ne aduce aminte de dictatura lui Augusto Pinochet. Așa se răsplătește dialogul. Pinochet. Dacă a fost vreun mor, dați-mi numele acestuia. Și această propagandă, această manipulare, îmi pare rău, dar nu pot să o calific altfel, pentru că e vorba de minciuni. Domnul Albaziz ne spune de purificare etnică, arestări arbitrare, răpiri, torturarea civililor. Acum, uităm de demontarea taberei și ne concentrăm pe așa, zisul, așa zisele apeluri, interpelări la comisariat. Au vorbit de atacuri militare înainte de demontarea taberei. Au spus că armata s-a a luat măsuri împotriva lor. Asta nu e adevărat. Ați văzut filmele, ați văzut realitatea. Era vorba de niște amărâți de jandarmi care au fost întâmpinați cu cocktailuri Molotov, cu cuțite și cu bombe refuzați realitatea. Și între timp căutăm martori. Iată, căutăm copiii fotografiați în timpul atacului din Gaza și o femeie plângând pentru că, că recunoaște, își recunoaște copilul. Poza a fost luată în 2005, în altă parte. copiii din Orza. Și aceste imagini sunt repetate la nesfârșit pentru că oamenii sunt disperați, vor niște cadavre, însă cadavre nu există. Se iau fotografii din, dintr-un asasinat uh, banal, bine, tragic, dar banal, în altă parte care nu are nicio legătură cu Sahara Occidentală și se arată aceste fotografii. Asta nu e manipulare nu trecem dincolo de o simplă eroare mediatică reluată, repetată de voci de ONG-uri și alte, alte interese. Între 86 și 90 între 65 și 86 Polisario a asasinat pescari spanioli. Sunt sute de morți și o asociație a victimelor. Ce s-a făcut pentru acești oameni mitraliați? Nimic. Absolut nimic. Dacă printre dumneavoastră sunt oameni care au spus că Sahara deja este un stat independent și că Polisario este reprezentantul legitim al acestui stat, nu mai avem mare lucru de, de spus dincolo de asta și vă rog, acordați-mi încă un minut, pentru că și permiteți-mi, vă rog, să comentez ca partener rezoluția pe care ați dorit să o adoptați. Acceptați ca partenerul dumneavoastră de dialog să comenteze această rezoluție? Avem un dialog politic la urma urmelor, nu așa? Noi spunem că această rezoluție trece sub tăcere un număr de realități nu se evocă prezența acolo a unor ONG-uri internaționale credibile, care sunt acolo. Știu că unii dintre autorii rezoluției n-au vrut să introducă acest element. Nu s-a spus că erau acolo Human Rights Watch, Amnesty International și Federația Internațională. Erau prezenți. Nu s-a spus că ONG-urile marocane erau acolo avem și noi ONG-uri acolo și și noi dorim să știm ce se întâmplă în propria ogradă. Au fost ONG-uri marocane credibile care reprezintă forța societății civile marocane de astăzi. Le-ați ignorat și pe acestea. Ați ignorat prezența acolo a jurnaliștilor. Erau acolo jurnaliștii respectivi și au fost menționați. În plus, dacă am înțeles bine, rezoluția se referă la drepturile omului, drepturile de care beneficiază această populație sarawi. Marocanii ar fi vrut să se recunoască martirul copiilor și a persoanelor care au demontat în mod pașnic această tabără. Nu se vorbește de asta. 2. Drepturile omului. Se întreabă cineva, vreunul dintre dumneavoastră, care este situația absolut unică a taberei de la Tildov. Cunoașteți vreun sing- vreo singură tabără de refugiați în lume unde persoane de acolo să nu fie supuse unui recensământ, unei identificări și protecții. De 30 de ani încercăm acest lucru, ni se interzice efectuarea un recensământ acolo. Nu, ne, nu, nu putem să întrebăm individual cine sunteți, ce faceți aici și ce doriți să faceți. Asta nu interesează pe nimeni. în lumina rezoluției consensuale. Nimeni, nu, subiectul ne supără. Sunt oameni care nu vor să se discute de situația aberantă din aceste tabere. Ce, ce lege se aplică acolo? Legea algeriană? Sau legea Polisario? De ce o persoană de acolo nu are dreptul să existe, să fie identificată? De ce această percepție unică? Referendum, referendum, referendum. Și când se pune sub semnul întrebării această dogmă, uitați ce îi se întâmplă lui Mohamed Sima. Două luni detenție. Asta nu mișcă pe nimeni din această sală. Îmi pare rău, sunt probabil prea direct și probabil pun prea multă pasiune, însă a, așa vedem noi această rezoluție consensuală. Pentru că a fost într-adevăr un act precipitat. Însă e decizia dumneavoastră. Dar este o decizie nedreaptă nedreaptă dacă ne gândim la cei care au murit și este disproporționată dacă ne gândim la diferitele elemente pe care vi le-am prezentat. Vă mulțumesc! Din păcate, nu pot să dau cuvântul tuturor colegilor care au solicitat să vorbească pentru că ne-am depășit timpul alocat. O să luăm trei dintre cei nouă vorbitori care s-au înscris în mod absolut arbitrar. Domnul Ianiț, Vanis, un minut. Practicamente imposibil în un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este, de fapt, imposibil să abordez această temă complexă într-un minut. Este un subiect care are atâtea fațete. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați venit aici. Mulțumim pentru clarificările ample, dar să nu uităm că decolon... decol decolonizarea nu a luat final, să ne înțelegem bine. Procesul de autodeterminare este și el în curs, pentru că asta prevede și ONU. De asemenea, comunitatea internațională și ONU doresc să stabilească un dialog în regiune. Este evident că în cei 35 de ani uh, ați uh, stipulat ideea unui referendum, însă acum mi se pare că v-ați schimbat opinia. Un referendum nu se referă la uh, principiul uh, independenței sau la alte chestiuni de acest gen. Din păcate, iată, nu pot să spun tot ceea ce vreau, dar rezoluția Parlamentului, subliniez, nu este o rezoluție antimarocană. Poate că există eurodeputați care au o atitudine oarecum dușmanoasă față, față de Maroc, dar aceasta nu este opinia generală a Parlamentului. Așa că, domnule ministru, trebuie să vedeți că aveți o problemă de comunicare, o problemă de intermediere. Uh, oricum, mă bucură faptul că ați venit totuși astăzi aici. Din păcate, nu am timp să exprim tot ceea ce doresc. Domnul Casulidis are cuvântul un minut. Uh, domnul Ianes, nici nu m-ați lăsat să-mi termin propoziția, domnule președinte. Vreau doar să spun că Spania nu este o putere de administrație după conceptul ONU. Punct. Domnul Casulidis, un minut. Mulțumesc. Doresc să spun următoarele lucruri. Atât în teritoriul Saharei Occidentale cât și în uh, tabere, nu există o supraveghere de către o terță parte. De aceea avem uh, versiuni mixte, versiuni divergente potrivit uh, cărora sunt deschise, descrise evenimentele. Prin prisma acestor lucruri, dorește Marocul să numească o comisie o, reprezentând terțe părți care să aibă o prezență permanentă în Sahara Occidentală? Pentru că, iată, dacă s-ar întâmpla așa ceva în Europa, ca oamenii să acționeze necontrolat, atunci tendința este să se utilizeze mijloace ilegale. Așa că vă întreb un lucru. Doriți să acceptați să se numească, să acceptați ca guvernul marocan să numească o comisie pentru drepturile omului, pentru ca toate aceste versiuni uh, divergente să înceteze să mai fie propagate? Mulțumesc! Închidem dezbaterea cu intervenția domnului Panțeri, președintele delegației pentru Maghreb. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Deja am discutat cu reprezentantul Polisario pe acest subiect. Această rezoluție, iată, descrie ceea ce s-a întâmplat și dorim să accelerăm procesul negocierilor, procesul care are loc la ONU. Consider că discuția este una deschisă și este evident că unii spun că este corect să reacționăm printr-o rezoluție, alții consideră că ar fi putut aștepta vreo două săptămâni ca să vedem concret ceea ce s-a întâmplat. Indiferent care este situația, dumneavoastră ați descris evenimentele și dacă într-adevăr lucrurile stau așa, atunci, domnule ministru, consider că nu este nicio problemă dacă venim, de ce nu, prin delegația noastră, să verificăm la fața locului ce s-a întâmplat. Obiectivul nostru este, pe de o parte, să avem un dialog cu Marocul, un partener strategic pentru Uniunea Europeană, dar, de cealaltă parte, dorim să fim promotori ai găsirii unei soluții. Așadar, iată care este solicitarea mea Vrem să organizăm o delegație parlamentară, o delegație mixtă, să zicem, UE-Maroco, uh, o delegație consolidată cu un mandat din partea Parlamentului European să venim la fața locului, să facem o vizită ca să constatăm ceea ce s-a întâmplat. Mi-aș dori ca din partea dumneavoastră să se dea curs acestei solicitări. Mulțumesc! Domnule ministru, aveți cuvântul. Puteți să răspundeți, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să salut uh, acțiunea domnului președinte Panțeri, care uh, are uh, o sarcină foarte importantă împreună cu colegii marocani din Parlamentul Marocan. Vreau să arăt, într-adevăr, că această comisie mixtă, din păcate, nu a avut loc, nu s-a ținut înainte de adoptarea rezoluției. Poate că cel mai puțin efort ar fi fost acela să ascultăm, să ne ascultăm și să Uh, împărtășim. Această instituție este organul central de dialog uh, și care a fost marginalizată și îmi pare extrem de rău că s-a întâmplat așa. Uh, mi-am propus așadar să vin în fața dumneavoastră la această audiere pentru a încerca să împărtășim dar acest lucru nu, ne-a, nu a fost făcut posibil uh, datorită deciziei dumneavoastră. Regret așadar absența dialogului și a mecanismelor de dialog autentice. Sigur că Apoi, sigur că Spania nu este o putere administrativă. De câteva luni, iată, însă, de câteva săptămâni, apar voci care susțin că Spania are în continuare competențe administrative, eh, bazându-se pe această situație care a apărut în Spania vis-a-vis -vis de chestiunea marocană. S-a semnat cu Spania un acord internațional care este, a fost depus. Dumneavoastră spuneți că este ilegal, vă privește, dar noi tratăm cu un stat, un stat care a semnat împreună cu noi acest acord. La fel, ați, dumneavoastră ați statuat și nu o să pot să vă uh, conving. Dumneavoastră reluați tot ce spune Algeria și frontul Polisario. Ați tranșat, ați decis. Deci, uh, nu vom putea găsi împreună o soluție la fel. Atunci când de fiecare dată Marocul încearcă să arate uh, cerul cu mâna, nu? Ei bine, sigur că unii se uită doar la mâna care se îndreaptă spre cer. Și deci am trecut de uh, de la masacru și genocid. Ah, ne scuzați, n-am avut dreptate. Uh, iar acum ne vom concentra doar pe evenimentele de după dezmembrarea taberelor. Dar, doamnelor și de, domnilor, negocierile sunt importante și noi dorim să negociem cu frontul Polisario. Deci spun doar niște, niște realități, niște fapte. Dacă spuneți că frontul Polisario reprezintă populația din Sahara Occidentală, eu vă spun că nu este așa, pentru că aceste populații uh, gândesc altfel. Aceste condiții uh, Eh, ei bine, cum că soluția nu poate fi găsită decât pe baza referendumului. S-a încercat acest referendum. Colegiul electoral a dispărut. și asta făcând, făcând trimitere și asemănări cu Sudanul de, eh, cu Timorul de Est și, eh, și Sudanul. Vom avea însă timp suficient pentru a reveni în detalii. Așadar, negocierile. V-am reamintit uh, termenii Consiliului de Securitate într-un mod foarte precis. Se spune că autodeterminarea trebuie găsită pe baza unei negocieri și uh, în căutând și găsind o soluție uh, politică și pornind de la eforturile credibile făcute de Maroc, în căutarea unui compromis. Deci noi am intrat de bună credință în aceste negocieri și continuăm să participăm în același fel. După patru ani de negocieri, când trimisul special al Națiunilor Unite a spus că opțiunea independenței nu este una realistă, e bine, a fost dat afară după ce a făcut patru turnee în regiune, după ce a prezidat patru runde de negociere. Și reluăm, reîncepem totul cu alt, alt trimis. Am gândit să schimbăm metoda de negociere, să accelerăm ritmul și să ne îndreptăm spre un proces nou de negociere care sperăm că ne va permite într-adevăr să accelerăm ritmul, pentru că obiectivul este cerul, vă reamintesc, și nu mâna care se uh, arată cerul. E vorba de a ajunge la un acord convenit și agreat de toate părțile. De ce să se pună aceste uh, condiții? Trebuie să negociem. Nimeni nu negociază pe baza unei afirmații sau unei condiții uh, exclusive legate de organizarea unui uh, referendum. Algeria Uh, regret foarte mult că colegul meu algerian nu a reușit să uh, participe la această, la această audiere, uh, pentru că am avea un dialog în care trebuie să spunem adevărul. Deci îmi pare extrem de rău că nu este prezent, pentru că am discutat și am avansat. Dorim ca Algeria să ne ajute să găsim o soluție. Să ne ajute, deci, să găsim o soluție. Eh. De aceea mi-aș fi dorit ca el să fie prezent, având în vedere implicarea Algeriei. Algeria a adus război cu armata sa pe acest teritoriu. Ați uitat acest lucru? A făcut uh, prizonieri din armata marocană pe care i-a eliberat după aceea pe parcursul mai multor ani. Și Algeria răspunde de ceea ce se întâmplă pe teritoriul său, în special ca semnatarea Convenției de la Geneva, răspunde de refugiații care se află pe teritoriul său, care nu au dreptul să ducă să-și caute de lucru pe întreg teritoriul al Algeriei. De ce? Pentru că nu sunt recensați, identificați în mod individual, ca persoane individuale. De ce Asta mi-ar fi plăcut, printre altele, să le discut cu uh, ministrul algerian. Putem, putem să o facem uh, în contextul Națiunilor Unite, pornind de la responsabilitățile pe care le are Algeria. Am fi putut să o facem și aici. Apoi, un lucru pe care unii dintre dumneavoastră îl știu, și anume faptul că contribuabilul european uh, Uh, contribuie pentru ușurarea și ajutorul umanitar și alimentar acordat refugiaților. Și uh, v-aș ruga să vă implicați uh, poate mai mult în ceea ce face Comisia. Comisia de Ajutor de Asistență Alimentară. Singura dată când refugiații sunt menționați în rezoluția dumneavoastră este în contextul ajutorului umanitar, fără să vă puneți întrebări cu privire la libera, dreptul la libera circulație, dreptul la existență, uh, dreptul de a se întoarce uh, acasă, drept liber consimțit, de ce nu se aplică acest, uh, acest drept. Toate aceste lucruri sunt uh, uh, acolo. Deci trebuie să vedem lucrurile în uh, complexitatea și în ansamblul lor. Iată de ce uh, Marocul își păstrează încrederea, în primul rând, în cadrul negocierilor, deoarece este foarte important să găsim o soluție. Și iată de ce trebuie să nu cădem în uh, uh, această uh, cum e, capcană a disensiunii. Trebuie să măsurăm uh, și să cu atenție măsurile uh, și să analizăm cu atenție propaganda foarte locvace care are loc, în special în societatea spaniolă. Cunoașteți uh, agențiile Washington Times, Reuters și așa mai departe. E bine, jurnaliștii și reporterii de acolo au intrat în tabere înainte ca taberele să fie desfințate și nu li s-a cerut să plece pentru că nu au venit doar pe filieră uh, spaniolă în mod exclusiv. Asta este realitatea. Suntem în contact, suntem în legătură și sperăm că Comisia Mixtă se va putea întruni foarte de curând. Guvernul nostru rămâne la dispoziția Comisiei AFET a Parlamentului European uh, și uh, vă confirm uh, că acestea sunt sentimentele a peste 2 milioane de marocani în cadrul demonstrației pe care au făcut-o repet, deci rezoluția uh, a fost, dumneavoastră a fost resimțită de către opinia publică marocană ca fiind precipitată și incorrectă. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit din partea poporului marocan care se simte rănit pentru că astăzi uh, ni se cere socoteală. De ce uh, s-au folosit uh, măciuci dacă uh, știați că uh, aveați de-a face cu cocktailuri Molotov și cu cuțite și cu pumnale. Ni se, ni se reproșează nouă acum aceste lucruri. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnule ministru. Îmi pare rău că nu au putut interveni toți colegii mei. Iată un subiect sensibil și cu siguranță îl vom analiza în cele ce urmează. Poate că data viitoare vom putea vorbi în tihnă și nu după ce știm că au existat alte victime. Uh, trecem uh, după o scurtă pauză la următoarele puncte de pe ordinea de zi. siamo Svoboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo a disposizione e quindi senza Doamnelor și domnilor, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Aș dori să continuăm repede, jor. Trecem la următorul subiect, așadar. Propunere de rezoluție privind Croația. Iată următorul punct de pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului Svoboda, care a fost uh, foarte generos și a amânat dezbaterea privind raportul domniei sale. Încă o dată uh, vă spun că nu putem începe din cauza că este foarte mare gălăgie în sală. V-aș ruga să părăsiți încăperea. Domnule Svoboda, aveți cuvântul. Ah, grazie, Presidente. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că manifest înțelegere când vine vorba de subiecte atât de sensibile precum cel anterior. Slavă Domnului, Croația nu este o, o chestiune atât de controversată precum cea uh, a Saharei Occidentale. Foarte pe scurt, mă voi referi doar la aspectele esențiale. Spun din capul locului că Croația s-a străduit din greu, în special în ultimele luni, să implementeze reformele necesare. Procesul nu este unul facil, nu este unul facil la nivel politic, dar iată că guvernul croat, cred eu, a făcut pași esențiali, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției și reforma în justiție. Cred că acestea sunt aspectele centrale dacă analizez situația din Austria, văd că există uh, o acceptanță largă în ceea ce privește aderarea Croației la Uniunea Europeană, dar semne de întrebare apar când vine vorba de reforma legislativă și de lupta împotriva corupției. Uh, reperele cred că vor fi atinse și sper eu uh, Croația va reuși să uh, răspundă la toate întrebările. Rămâne o, o chestiune legată de Curtea de la Haga. Plec de la premisia că Croația va maximiza cooperarea cu Curtea de la Haga. Știu că este vorba despre documente, uh, documente despre care nu se știe dacă mai există, dacă au existat, de fapt, dacă au fost distruse și cred că ar trebui să fie tratată această chestiune, pentru că Cooperarea există, dar este lacunară. Sper că domnul Bramărț, împreună cu guvernul croat, prin uh, Ministerul Justiției, să ajungă la un consens în ceea ce privește pașii necesari pentru a finaliza cooperarea. În opinia mea, nu ar trebui să apară obstacole în calea aderării Croației la Uniunea Europeană. Se tratează și subiectul competitivității Trebuie să vedem cum anume va reacționa Croația la criza economică grea, este nevoie de o reformă pentru că banii înghițiți deocamdată de domeniul uh, navelor de transport sunt uh, foarte mulți și să sperăm că soluția găsită va fi una care să nu creeze probleme noi pentru regiune. Atrag atenția asupra cooperării dintre Serbia și Croația, cooperare care s-a îmbunătățit vizibil și domnul Cacin în raportul său sublinează acest lucru. Cele două state au uh, făcut multe în acest sens și mă bucură faptul că președintele Tadic a fost la Hucova și a recunoscut public atrocitățile comise de unii. Iată, este o rană deschisă pentru Croația. Imediat după acele incidente, eu și Doris Pac am uh, uh, vizitat uh, Croația și constatăm că este nevoie să se întreprină anumiți pași, pași psihologici către vindecare. Un ultim aspect pe care doresc să-l menționez este cel referitor la minorități nici, aproape că niciun stat nu a tratat complet chestiunea minorităților. Mereu există uh, subiecte nerezolvate. În ceea ce privește minoritatea croată, iată, s-au întreprins pași către progres. Într-o situație economică grea, cea în care se află Croația acum, este dificil să progresezi în acest uh, sens, dar cel puțin se încearcă lupta împotriva discriminării. În ceea ce privește locuințele sociale, vedem că mai apar câteva probleme, dar să nu uităm că sunt probleme pe cale de rezolvare, deci nu reprezintă obstacole concrete în calea aderării. Cum uh, vor continua lucrurile? Păstrez o uh, legătură apropiată cu uh, guvernul maghiar, în sensul preluării președinției Consiliului și, cu siguranță, în prima jumătate a anului, Vom uh, trata subiectul uh, Croației. Cel mult reuniunea din iulie anului următor uh, va trebui să luăm în calcul negocierile privind Croația. Trebuie să ne, ca noi, cei de la Parlament, să ne străduim astfel încât să începem cât mai repede procesul de ratificare. În cel mai fericit caz, pe 1 ianuarie 2013 sau cândva în 2013 uh, să aibă loc și, poate să aibă loc și aderarea. În 2014 vor urma apoi uh, celelalte procese. Important este să semnalăm ceea ce se face în Croația și în Slovenia, unde acum climatul pentru aderarea țării vecine este unul pozitiv. Acum sarcina principală stă în mâinile guvernului croat, iar eu sunt convins că guvernul croat își va îndeplini sarcinile într-o manieră optimă și rapidă. Domnul Posselt are cuvântul, spune președintele. Hmm? Domnule președinte, mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce a spus Hannes Svoboda. Ca raportor din umbră pentru PPE, țin să mă refer și eu la acest subiect. Trebuie să discutăm despre detalii uh, în ceea ce privește formularea de la punctele 6 și 11 din domeniul corupției și cooperării cu uh, Tribunalul Internațional. Trebuie să criticăm acolo unde este nevoie, dar să nu uităm că acolo unde este necesar, trebuie să semnalăm progresele semnificative întreprinse de, făcute de guvernul croat. Pedagogia bună ne spune că trebuie să semnalăm în primul rând aspectele pozitive întotdeauna. Doresc să mă refer și eu la cele spuse de Haznes Svoboda, în primul rând referitor la președinția maghiară. De la comisie, precum și de la uh, președinția maghiară, avem mesaje potrivit cărora negocierile vor fi încheiate pe timpul președinției maghiare, ce puțin asta se intenționează. Să sperăm că, într-adevăr, um, se va întâmpla astfel și noi, Parlamentul, trebuie să răspundem pozitiv la toate demersurile președinției maghiare în acest sens. Trebuie să ne oferim și noi avizul conform, avizul conform cel târziu în iulie anul viitor, pentru că, în opinia mea, ar fi un semnal foarte important ar fi un semnal foarte important uh, dat statelor membre prin prisma ratificării. Uh, le arătăm că noi acționăm neîntârziat și solicităm ca și alții să o facă la fel. Așadar, negocierile trebuie încheiate uh, pe cât posibil în prima jumătate a anului următor, după care începe procesul de ratificare. Privitor la acest proces de ratificare, vreau să spun din capul locului că trebuie să ne asigurăm de un lucru – în procesul ratificării nu trebuie să apară elemente străine, să zicem așa, elemente fără conținut specific care să pună obstacole în calea ratificării. Trebuie să fim foarte critici pentru că sarcina noastră nu se va termina cu una, cu două. Din, din potrivă, trebuie să urmărim uh, procesul de ratificare într-o manieră activă și pozitivă. Domnule președinte, termin imediat. Doresc doar la final să spun că, în special în ceea ce privește temele sensibile, cooperare uh, juridică, luptă împotriva corupției și cooperarea cu Curtea de la Haga, eu cred că Croația a progresat foarte mult în ultimul timp și ar trebui să semnalăm ca atare acest progres. Mulțumesc, spune președintele, dau cuvântul domnului Weigel două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Svoboda, ca de obicei, a oferit o prezentare amplă a raportului său, raport care poate fi sprijinit de grupul meu politic. Există, sigur, câteva detalii care merită discutate, dar, pe ansamblu, eu cred că raportul acesta este unul foarte bun Croația poate deveni un uh, stat membru cu drepturi de pline de îndată ce întrunește criteriile necesare. Există câteva chestiuni uh, nesoluționate, dar uh, iată că acum guvernul croat trebuie să se ocupe de acestea. Să nu uităm că deseori drumul nu este unul facil, drumul ce trebuie parcurs. Câteodată acesta este găunos, așa că trebuie să fim foarte precauți. Nu trebuie să ne lăsăm uh, păcăliți de faptul că nu mai sunt chestiuni de soluționat, ba din potrivă. În Croația, acum, persistă o atmosferă înrăutățită de criza economică. Acum, opinia publică este împotriva aderării la Uniunea Europeană. Pe mine nu mă îngrijorează acest aspect, pentru că s-a mai întâmplat. Așadar, nu cred că Parlamentul European ar trebui să uh, se axeze pe acest subiect. Politica externă a fost mult mai activă, în special în ceea ce privește relațiile de vecinătate. Acum s-a deschis un nou capitol cu Serbia și este salutar că se întâmplă asta. Președintele Tadic a făcut o vizită în Croația și iată că a adus un omagiu victimelor. Victimelor regimului lui Milosevic. Și mai importantă mi s-a părut întâlnirea dintre cei doi președinți. Președintele croat, de asemenea, a deplâns faptul că au existat victime din uh, rândul cetățenilor sârbi. Discutând despre libertatea presei acum și despre libertatea jurnaliștilor. Este un subiect important și trebuie să îl tratăm ca atare. Același lucru este valabil în ceea ce privește minoritățile, homosexualii și alții. Nu mă refer la minorități internaționale sau minoritățile etnice neapărat. Cred însă că minoritățile etnice reprezintă o problemă cât se poate de spinoasă. Domnul Brandner, două minute. Aș dori să vă felicit pentru proiectul de rezoluție, cred că este foarte bun și vreau să vă asigur de sprijinul nostru pentru aderarea Croației. Cred că ne revine răspunderea de a ne asigura că acea oboseală cu extinderea înregistrată în statele membre nu subminează demersul croat. Însă, evident, Croația trebuie să îndeplinească toate criteriile statuate înainte de a se stabili o dată de aderare și, după cum spuneați și dumneavoastră, s-au pus în aplicare reforme importante. Consider că s-au făcut progrese și în materie de cooperare regională și ați menționat vizita la Vukovar, un pas înainte extrem de salutar. Există Uh, teritorii de cooperare internațională, cum ar fi energiile ecologice și transportul. Însă, după cum s-a spus deja, rămân încă o serie de probleme de rezolvat. Și, de asemenea, rămâne problema imparțialității administrației publice, care trebuie să fie întărită. S-au făcut eforturi în materie de dezvoltare juridică S-a colaborat bine cu partidul la conducere, dar lupta împotriva corupției trebuie accelerată. Trebuie să vedem cum se rezolvă problemele în materie de alocare a resurselor și de administrare a acestora. Lupta împotriva discriminării a fost menționată. Considerăm că lucrurile au progresat bine, dar mai e nevoie de uh, progrese. Și un alt element care îngrijorează grupul nostru este sprijinul redus în Croația, atunci când e vorba de demersul aderării. Cred că nu este un eșec doar al guvernului din Zagreb, ci și noi, ca membri ai Uniunii Europene, probabil n-am făcut destule pentru a angaja societatea civilă croată. Deci atât societatea croată cât și Comisia trebuie să depună eforturi susținute pentru a implica mai bine societatea croată și organizațiile societății civile de acolo. Vă mulțumesc. Două minute la COP. Vă mulțumesc foarte mult. Am dorit să felicit raportarea. Este un raport extrem de echilibrat care confirmă dorința Parlamentului de a stabili cât mai curând o dată a aderării. Cred că trebuie să sprijinim această abordare și, de asemenea, suntem mulțumiți să vedem că negocierile au intrat în faza finală. Este doar un aspect pe care aș dori să-l subliniez, pe care îl consider destul de important, și anume procedura de reconciliere și, de asemenea, reîntoarcerea refugiaților în Croația. E o problemă importantă menționată în raport, și aș dori să mă refer la acordul recent între reprezentanții sârbi și cei croați, care se referă tocmai la problema aceasta a refugiaților. Câteva comunicări importante au apărut pe, ur- pe urma acestui acord și e important să sprijinim acest proces. Croația trebuie să permită și sârbilor să se întoarcă în Croația. Mai mult de aceasta, trebuie să ne asigurăm că cei care doresc să se reîntoarcă, într-adevăr, se pot întoarce în condiții adecvate. Sper că este ultimul raport uh, privind Croația și sper că vom avea foarte curând colegi croați în Parlament. Domnul Canuck, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-l felicit pe să felicit raportorul pentru munca depusă. Croația, desigur, se află într-un stadiu avansat de preaderare, însă, după cum au spus și alți colegi, avem practic un consens relativ în, acest, în această comisie. Statul de drept alături de lupta împotriva corupției trebuie să fie atinse, să fie prioritatea numărul 1. Am văzut uh, exemple înainte, cu, dat, cu valurile anterioare de aderare, că aceste lucruri nu au fost rezolvate pe deplin și nu a vrea să facem încă o dată aceeași greșeală dacă vrem să convingem publicul european că extinderea este un lucru bun. Și eu salut vizita președintelui Tadej la Vucovar și, de asemenea, rezolvarea disputei de frontieră cu Slovenia, care la un moment dat amenința aderarea Croației la Uniunea Europeană. De asemenea, salut noua politică croată care se adresează minorităților, mai ales minorității sârbe. Sigur, și alte țări se pregătesc să, să adere la Uniunea Europeană, însă doar Croația și Islanda au șanse reale de a o face în următoarele 18 luni, mai mult sau mai puțin. Însă trebuie să explicăm publicului și politicienilor din țările noastre de ce acest lucru este bun și de dorit. Uh, în țara mea, de exemplu, am, ne-am confruntat cu un val de imigrație și asta a alimentat discursul euroscepticilor și opoziția la valuri ulterioare de aderare. Sperăm că acest lucru nu se va repeta. Croația, evident, nu reprezintă o amenințare pentru piața forței de muncă în Regatul Unii și trebuie să transmitem acest lucru. Mulțumesc, domnule Canac. Două minute pentru domnul vicepreședinte, domnul Jean. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să felicit raportorul foarte călduros pentru raportul său excelent. În momentul în care țările din Balcarii Occidentali se îndoiesc de realitatea perspectivei europene care li se promite, ia că de mai bine de 10 ani, este important să ne bazăm pe istoriile de succes, pe succes înregistrate până acum și, evident, Croația este un exemplu bun uh, Sper că integrarea acesteia va, lua loc extrem de, va avea loc extrem de repede. Există o serie de virtuți pedagogice ale aderării Croației pentru toate țările din Balcan și vedem tocmai acest lucru, a fost deja subliniat de o serie de vorbitori și cu Serbia. Avem o apropiere între Serbia și Croația, un lucru remarcabil dincolo de imaginile ca atare, de imaginea președintelui Tadic la Vukovar, pentru că în spatele acestor întâlniri se află progrese importante înregistrate într-o serie de domenii sensibile, cei dispărut, refugiații, dreptul la proprietate. Lucrurile progresează și progresează bine, atmosfera este adecvată și voința politică într-adevăr există, așa cum ne demonstrează evoluțiile recente și aceste lucruri se transmit și la nivelul societății, de aceea e important să încurajăm aceste mișcări. Uh, lipsa de entuziasm a croaților în materie de aderare, într-adevăr, cum spunea și domnul Weigel, nu e prima dată când vedem așa ceva și nu este irreversibil. Pur și simplu trebuie să fim conștienți aici de acest lucru, după cum spunea și doamna Brandner, și cred că trebuie să vedem ce mesaj vrem să transmitem societății civile din Croația, pentru că uneori tindem să deschidem capitole de negociere, uh, și dăm dovadă de exigențe nejustificate și probabil disproporționate. Ei, tocmai acest lucru a fost perceput în mod negativ de publicul de acolo. Deci, dacă ne gândim la europedagogie, trebuie să, să vedem cum facem pentru, într-adevăr, ale, pentru a le da speranța aderării acestora. Îmi cer scuze, este președinte și nu vicepreședinte. Acum dau cuvântul uh, domnului Cacin pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Croația este un protagonist important în Balcanii de vest și nu vorbim doar de extinderea Uniunii Europene aici. Rolul acestei țări este mult mai important dacă ne gândim și la asigurarea stabilității și relațiilor de bună vecinătate acolo. De aceea aș dori să încep prin a felicita pe raportor pentru un raport extrem de echilibrat în același timp am putea oferi chiar mai mult sprijin Croației, tocmai pentru a-i permite acestei țări să-și încheie negocierile de aderare pe cât de curând posibil. Anul viitor, în iunie, se vor împlini 20 de ani de când Croația, alături de Slovenia, și-a declarat independența. A fost un punct de cotitură absolut major. Șase luni mai târziu se vor împlini 20 de ani de la data recunoașterii internaționale a acestei țări. În Croația există consens politic între uh, forțe guvernamentale și opoziție în materie de aderare și de aceea trebuie să folosim aceste, importante, da, aceste date importante pentru a încheia procesul de aderare, mai ales că raportul se referă și la nevoia de demarcare a frontierelor. Sincer, eu nu sunt de acord cu astfel de terminologie demarcarea frontierelor este un aspect tehnic. Dacă ne gândim la Balcanii Occidentali, nu se poate face nimic fără investiții politice în îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate. Pe 29 noiembrie, Slovenia și Croația au schimbat o serie de note uh, privind acordurile de arbitrare. Deci este posibilă acum o soluție tehnică care anterior a fost imposibilă. Deci astfel de po- eforturi politice sunt necesare și în relațiile bilaterale cu alte state din Balcanii Occidentali. Și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui aspect. Și un ultim avertisment. Presupun, presupun că toți parlamentarii, europarlamentarii sloveni vor sprijini acest raport cu un an în urmă eram, uh, uh, opiniile erau împărțite, doar jumătate au uh, sprijinit rapoartele de progres și asta din motive politice. Consider că în prezent am ajuns și noi la un consens care ne dovedește că acest raport este într-adevăr unul de o calitate ridic înaltă. Eh, Domnul Peterle, un minut. Mulțumesc. Sunt de acord cu faptul că raportul domnului Svoboda este foarte bun. Felicitări Croației pentru progresele efectuate în vederea aderării. Sunt convins că Croația are potențialul necesar de a continua în același spirit. Ultimele chestiuni dificile vor putea fi astfel soluționate. În ceea ce privește problema frontierelor, doresc să mă alătur celor spuse de antivorbitorii mei. Soluția frontierelor nu a fost găsită. Uh, sigur, există un acord în ceea ce privește modul în care se va rezolva problema, dar nu se știe deocamdată când. Așa că îmi păstrez anumite rezerve în momentul în care aud că statele pot uh, utiliza o clauză potrivit căreia încrederea reciprocă poate fi întărită cu acțiuni adiționale. Sigur, este un fapt util, dar să nu uităm că Slovenia a fost și ea divizată la acest capitol și coaliția de guvernare a câștigat referendumul la limită. Deci, în continuare, în Slovenia există rezerve și nouă nu ne este foarte în clar care va fi soluția finală. Așadar, nu ar trebui să ne bazăm pur și simplu pe o soluție, nu, ar trebui ca încrederea să fie consolidată de ambele părți pentru a găsi într-adevăr un o soluție în spiritul bunelor relații de vecinătate. Mulțumesc, doamna Pac, două minute. Doresc să-l felicit și eu pe colegul Svoboda. Sunt în mare parte de acord cu colegii mei. Cred doar că experiența cu România și Bulgaria ne-a arătat că trebuie să fim mult mai stricți în chestiuni de corupție. Și suntem stricți cu Croația. De aceea, eu cred că articolele 6, 7 și 8 ar trebui să fie modificate în acest sens. Sublinia foarte clar că guvernul uh, combate corupția într-adevăr mai mult decât alții din regiune. Mulțumesc colegilor care au constatat că în urmă cu 20 de ani ambele state și-au declarat independența. Și iată, un astfel de stat din 2004, deci Slovenia, este membru în Europeană. De aceea ar fi indicat să uh, Uh, însoți, să însoțească ca atare procesul aderării Croației. Există animozități în ceea ce privește subiectul aderării la Uniunea Europeană în Croația, dar acesta este, aceasta este atitudinea firească ce se instalează în toate statele al căror proces este îndelungat. În primul rând, trebuie să ținem cont de problema cu Slovenia și, în al doilea rând, de uh, problema cooperării Croației cu Curtea de la Haga. Între timp, iată că domnul Bramărț uh, s-a deschis în fața Croației pentru a căuta documentele despre care am discutat. Uh, nu se știe dacă acele documente mai există sau dacă au existat vreodată. Ideea este că Acum croații pot să recunoască că drumul către Uniunea Europeană este cel corect și noi trebuie să depunem eforturi considerabile, nu prin propagandă, ci pur și simplu prin dovezi de prietenie pentru a arăta oamenilor de acolo care au făcut reforme, reforme grele pentru cetățeni, că într-adevăr merită. Așadar, sper că împreună în următorul an să Uh, finalizăm negocierile cu Croația pentru ca din toamna lui 2011 să trimitem observatori, să avem observatori uh, croați în Parlamentul European. Mulțumesc încă o dată, Hannes. Mulțumim, doamna Pac. Dăm cuvântul domnului Owit pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine să încurajăm pe croații în continuare ca să devină partenerii noștri cu drepturi de pline. Respect comentariile făcute din partea colegilor sloveni, dar în ceea ce privește chestiunea frontierelor, trebuie să se facă încă multe. Important este că blocada a fost ridicat, ridicată, pe, ridicată complet. Îl felicit pe domnul Svoboda la Comisia pentru Drepturile Omului am fost foarte activ pe acest subiect am subliniat importanța cooperării cu Curtea de la Haga și am subliniat faptul că în curțile naționale trebuie tratate cazurile de crime de război și chestiunile ce țin de drepturile uh, refugiaților. În uh, textul uh, proiectului uh, se subliniază foarte clar acest subiect și apreciez asta. Mulțumesc foarte mult! din partea comisiei, domnul Lange, dacă puteți noastră să vă rezumați la două minute, am aprecia foarte mult pentru că, iată, suntem în criză de timp. Uh, thank you very much, Chairman. Just to... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă spun Comisia a elaborat la începutul lui noiembrie un raport de etapă care face o evaluare pozitivă a evoluțiilor din uh, Croația și am ajuns la concluzia că negocierile de aderare au ajuns în etapa finală. Cred că în acest context putem uh, spune că împărtășim uh, evaluarea și părerile exprimate și de domnul Zobodan în raportul său. Acum, dacă îmi permiteți, doar câteva cuvinte cu privire la progresul negocierilor. Deci este vorba de cele 35 de capitole, dintre care 10 am deschis, care sunt cele mai dificile, de fapt, și s-au făcut deja o serie de comentarii legate de justiție, drepturile fundamentale, combaterea corupției și mai departe, nu o să le înșir pe toate. Probabil că pe această bază o să observați că Comisia Europeană s-a abținut să menționeze o dată a încheierii negocierilor. Deci nu avem o dată concretă cu privire la încheierea negocierilor. În legătură cu capitolul 23 privind justiția și drepturile fundamentale, așa cum s-a spus deja aici, o să elaborăm o primă analiză în luna martie, un, o situație de, de, de bilanț, pentru că până atunci sper să avem o imagine mai bună cu privire la felul în care se desfășoară negocierile. Și, în fine, un ultim comentariu. Comisia va continua, evident, să folosească toată capacitatea sa pentru a susține Croația, pentru ca această țară să își atingă uh, obiectivele. Totuși, nu putem noi să facem temele Croației, uh, ci Croația va trebui să facă acest, acest lucru, să atingă aceste obiective etalon. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doctor uh, Lange! Da, vreau să vă dau cuvântul. Eh, domnule Sloboda, eh, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. Mulțumesc pentru sprijinul amplu manifestat, pentru comentarii. Iată, vom putea transmite Croației un mesaj pozitiv. În ceea ce privește punctele menționate de colegii mei, uh, aliniatul 6, mă gândesc că putem să începem cu elementul pozitiv, deci să subliniem ceea ce a făcut guvernul, pentru ca mai apoi să facem trimitere la punctele nesoluționate încă. Ehm, cred că ar fi indicat să transmitem un mesaj clar, un semnal în, în ansamblu său pozitiv, dar să nu uităm că trebuie să uh, arătăm Croației că trebuie să rezolve și celelalte chestiuni. Acum, ideea principală este ca Croația să întreprindă ultimii pași către aderare. Mulțumesc, mulțumim, domnule raportor Svoboda. Două puncte referitoare la calendarul nostru după reuniunea de astăzi. Am, avem un termen putem să spunem că termenul de predare a amendamentului este 14 decembrie la ora prânzului. În ianuarie 25-26 vom avea dezbaterea și votul, de la, votul la Comisia Parlamentară. Votul pentru plenară este programat în februarie. Revenim la ora 15. Reuniunea va fi reluată cu o uh, întrevedere uh, cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Belgiei privind strategia pentru extindere. La revedere!